Doamnelor și domnilor, stimate colegi, stimați colegi, după cum vedeți, nu sunt ca Emadeli, dar astăzi voi prezida întâlnirea Comisiei TRAN și uh, voi face acest lucru în engleză, stați liniștiți că uh, văd că deja colegii și-au pus căștile. Deci, o să prezidez în engleză. Trecem la Următorul punct de pe ordinea de zi, un studiu făcut de Departamentul de Poliție al Serviciilor Poștale din Uniunea Europeană, scopul fiind de a ne pune la dispoziție uh, situația actuală, viitoarele provocări și oportunitățile pentru sectorul serviciilor poștale din Uniunea Europeană. Dar înainte de a lansa dezbaterea, îi urez bun venit domnului Cepicat și doamnei Facino din Copenhaga, de la Copenhagen Economics. Bine ați venit la uh, Comisia Trans și vă voi, dau cuvânt, vă voi da cuvântul 5 minute fiecare, după care voi deschide discuțiile pe, uh, între coordonator și apoi între ceilalți membri. Deci, domnul Facino, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați membrii Parlamentului, suntem onorați și încântați să ne aflăm astăzi aici să vă prezentăm studiul pe care l-am pregătit pentru Comisia TRAN, Serviciile Poștale în Uniunea Europeană. Uh, colegul meu, domnul Mingiogat și cu mine, vă vom prezenta acest studiu de astăzi. Uh, reprezentăm Copenhagen Economics, uh, consultanți economic care are birourile la Bruxelles ce este specializată în servicii poștale pe lângă alte sectoare în care avem de asemenea experiență. Prezentarea este structurată pe trei secțiuni. Întâi vom prezenta principalele evoluții în sectorul poștal european, apoi provocările, oportunitățile și dezbaterile politice care urmează acestor dezvoltări și apoi recomandările noastre în cele din urmă. Pentru început, uh, să vorbim un pic uh, de pe cadrul uh, de reglementare în Europeană al serviciilor poștale. Avem trei directive. Prima din 1997 cu obiectivul de a armoniza o piață unică poștală și de a îmbunătăți calitatea serviciilor și de asemenea de a deschide sectorul concurenței. Această directivă a fost amendată de două ori, ultima oară în 2008, iar acum suntem la începutul unui ciclu legislativ în care care Comisia revizuiește din nou această directivă. Pe lângă acest lucru, în 2018 a fost emis un regulament uh, privind uh, serviciile de livrare transfrontalieră. Sectorul de livrări și cel poștal sunt uh, semnificative pentru economia Uniunii Europene, generează aproape 80 de miliarde de euro, ceea ce este mai mult decât PIB-ul uh, Letoniei și Letonii. Folosește în, uh, angajează în jur de 1,7 milioane de oameni, adică mai mult decât populația care lucrează în Croația și este un sector care crește cu 2,4% pe an. Cu toate acestea, trece prin mai multe transformări determinate de digitalizare. Pe de o parte, oamenii și companiile comunică din ce în ce mai mult digital. Am văzut că avem din ce în ce mai puține scrisori în ultimii ani, iar pe de altă parte, cum comerțul electronic crește și oamenii fac cumpărăturile online, uh, am văzut uh, parcelele și, uh, pachetele și, de asemenea, livrările expres uh, sporind în ultimii ani. Uh, acesta a avut un efect asupra concurenței. Vedem că uh, operatorii poștali, reprezint principalii operatori din statele membre, încă sunt responsabili pentru cele mai multe livrări de scrisori, dar sunt uh, în concurență cu variantele digitale. Deci comunicarea care înainte se făcea prin scrisori este făcută acum digital, prin e-mail sau prin internet banking și așa mai departe. Uh, și în ceea ce privește sectorul expres și cel al pachetelor, vedem că operatorii actuali uh, fac mult mai puține livrări, deci sunt în concurență cu, uh, la concurență cu operatorii alternativi. Uh, ca consecință, am văzut că performanța financiară a acestor operatori tradiționali a scăzut în ultimii ani. Și în cele din urmă se acordă mai multă atenție influenței asupra mediului schimbările în mixul de produse, înseamnă din ce în ce mai multe pachete care sunt transmite și din ce în ce mai puține scrisori, are un impact direct asupra mediului, pentru că un pachet produce aproape de 12 ori mai multe grame de CO2 pe obiect uh, față de scrisoare. Totuși, efectul uh, sectorului poștal nu a fost apreciat și pentru a face acest lucru nu ar trebui să ne gândim doar la impactul direct, ci și la cel indirect și anume operatorul poștal nu este singurul. Se poate ca consumatorul să se ducă și să-și ia el, să se ducă cu mașina să achiziționeze un obiect. Acum vom vedea care sunt provocările, oportunitățile și răspunsurile politice și îi dau cuvântul colegului meu, domnul Mindogas. Doamnelor și domnilor, stimați membrii Parlamentului, este onoare să vă prezent aici. Ce trebuie subliniat în studiul nostru este că industria poștală și de livrări este confruntată cu nenumărate provocări care sunt în primul rând uh, determinate de uh, aspecte care amenință durabilitatea serviciilor universale și acest lucru nu se leagă doar de aspectele financiare ale anumitor companii, ci și de utilizatorii vulnerabili care continuă să depindă de serviciile poștale. Se referă și la mii de angajați care lucrează în acest sector și provocările economice și politice sunt complexe. Sunt complexe pentru că nu implic doar cadrul de reglementare poștal, ci uh, au legătură și cu alte cadre de reglementare, cum ar fi politicile de mediu, uh, taxa pe valoare adăugată și reglementările legate de ea, iar în studiul nostru am discutat și aceste legături. Există și oportunități în acest sector. Sporirea comerțului electronic este o oportunitate foarte bună pentru operatorii poștali de a menține economiile de scară în uh, rețeaua lor. Pe de altă parte, am observat că doar câțiva național, uh, operatori național poștali reușesc să-și înlocuiască veniturile din sectorul de scrisori cu venituri în uh, segmentul de pachete și acest lucru se întâmplă din cauza concurenței foarte intense în ceea ce privește livrarea o altă oportunitate importantă se referă la rețea și la valoarea de marcă pe care o au operatorii poștali. Uh, și acest lucru poate fi echilibrat chiar și mai mult în anumite țări. Unele țări sunt foarte bune în acest domeniu, de pildă Franța și Belgia, unde la post și bipost uh, furnizează multe servicii sociale ca servicii de interes economic general și am observat un interes din ce în ce mai mare al altor țări de a învăța din aceste bune practici. O altă oportunitate se referă la noile tehnologii și noile tehnologii pot fi folosite pentru a îmbunătăți eficiența și pentru a aduce noi servicii pe piață. Acum aceste trei oportunități definesc viitorul sectorului poștal și de livrări. Deci este foarte important să ne asigurăm că operatorii au flexibilitatea și capacitatea de a se folosi de aceste oportunități. Și, într-adevăr, dacă aruncăm o privire în diferite țări la cele mai importante dezbateri politice, cuvântul flexibilitate este esențial. În anumite țări există o dezbatere privind libertatea și ca gradul de libertate care trebuie să li se acorde operatorilor poștali în ceea ce privește serviciile, rețeaua, operațiunile și adaptarea lor la schimbări. Trebuie să vă reamintim că directiva uh, privind serviciile poștale stabilește câteva criterii minime pentru statele membre, de pildă cât de des trebuie să viziteze un poștaș gospodările în fiecare săptămână. Este vorba despre 5 zile pe săptămână, așa se precizează în directivă. În anumite țări, legislația națională vorbește despre șase zile pe săptămână, deci chiar peste uh, criteriul minim. Există țări care vorbesc despre uh, un criteriu mai scăzut, sub 5 zile pe săptămână. Deci acesta este unul dintre punctele de discuție. O altă dezbatere politică privind flexibilitatea în ceea ce privește stabilirea prețurilor și am văzut în ultima vreme și o tendință în zona politică de a pune durabilitatea serviciilor universale în fața altor obiective politice, cum ar fi promovarea concurenței. Și acest lucru mă aduce la ultimul diapozitiv, recomandările. Principala noastră recomandare către dumneavoastră este să vă amintiți că statele membre au nevoi diferite pentru că se confruntă cu diferite probleme. Și din punct de vedere istoric, Ehm, eliminarea monopolului a fost principală preocupare în acest domeniu, chiar înainte de liberalizare. Se mai întâmplă în anumite țări să existe monopol, iar noi, în calitate de economiști, trebuie să reamintim că orice intervenție pe piață trebuie să se concentreze pe un eșec, pe o lacună foarte clar definită a pieței. Am observat că în anumite țări principala problemă este durabilitatea serviciilor universale, iar pentru aceste țări, cadrul de reglementare trebuie să acorde suficientă flexibilitate pentru a adapta regulamentele circumstanțelor specifice. Și în ultimul rând, ce am observat de asemenea în ultima vreme este că flexibilitatea comercială și operațională poate să nu fie suficientă pentru a garanta uh, furnizarea durabilă de servicii universale, iar pentru aceste țări Ehm, reguli de ajutor de stat eficiente devin foarte importante pentru eh, ca eh, utilizatorii vulnerabili să aibă parte de servicii universale și de asemenea să fie rezolvate problemele angajaților din sector. Și cu aceasta am închei prezentarea, prezentarea noastră și uh, acum aveți ocazia să ne puneți întrebări. În primul rând, mulțumesc foarte mult, doamnă Fașină și domnule Cipicas. Acum vom trece la prima rundă coordonatorii și chiar dacă domnul Marinescu a sosit acum, cred că domnul Fabo va, va lua cuvântul. Așa am fost anunțat, da? Bun, e bine. Aveți cuvânt pentru popularii europeni. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, pentru studiul că îmi amintesc tinerețea mea, am fost uh, raportor din umbră la prima directivă privind serviciile poștale și raportor la a doua și la a treia și se pare că nu scap sub nicio formă de acest subiect. Deci, de la început, o observație. În primul rând, ideea noastră a fost pe atunci, nu știu dacă uh, am citit bine studiul, Prima noastră intenție a fost încă de pe atunci, evident, să atingem un obiectiv pe care nu l-am atins, uh, acest lucru s-a văzut, să creăm o piață internă. Adevărul este că astăzi avem uh, piețe naționale chiar mai separate decât pe vremea aceea. Și aici, bineînțeles, un lucru este important pe care l-ați menționat în studiul dumneavoastră, într-unul din diapozitive, și anume faptul că existau state membre care uh, Uh, au creat în așa fel cadrul de reglementare al serviciilor poștale încât au împiedicat crearea unei piețe unice, ceea ce a avut ca consecință, printre altele, faptul că Astăzi avem tarife, uh, gen, uh, tarife transfrontaliere în interiorul Uniunii Europene, chiar în interiorul propriilor noastre țări, lucru care nu exista înainte de prima directivă. Asta este una dintre probleme pe care am vrut să o reamintesc întreagă. De aici prima mea întrebare. Ce putem face pentru a ajunge la o piață unică integrată și să nu avem 28 sau începând cu 1 februarie 27 de piețe naționale poștale. Uh, și în al doilea rând, ați vorbit despre serviciile universale. Dacă mă uit la acest aspect la nivel european, aceste servicii sunt foarte, foarte limitate. Livrări de 5 zile și câteva uh, prevederi de calitate. Toate celelalte lucruri sunt uh, obligații de servicii universale naționale. De plină la mine în țară este reglementat cât de departe poate fi o cutie poștală de populație. Nu trebuie să fie mai îndepărtată de 2 km, de exemplu. Trebuie să existe, deci la ce obțin 2 km o cutie poștală. Asta ridică, bineînțeles, costurile, dar asta nu este treaba legislatorului european. S-a atras atenția asupra faptului că există de servicii universale care au fost transferate poștei. Deci efectul a fost că monopolul slab a asigurat și că statul a delegat anumite sarcini pe care le fac acum operatorii poștali Există state membre unde se plătea și poștă, și pensia prin poștă, acum nu se mai întâmplă, dar există anumite activități care nu mai țin acum de autorități, ci uh, țin de poște, lucru care complică lucrurile pentru concurenți Eh, concurenții nu mai pot să intre pe această piață pentru că există un serviciu eh, care are monopolul foarte puternic, dar bun. Asta nu are legătură cu legislatorul european și aici însă s-ar pune întrebarea dacă există posibilități de a face anumite modificări astfel încât poșta să se concentreze pe ceea ce este și anume furnizor de servicii poștale. Și apoi ați menționat și un al treilea aspect, eh, pe bună dreptate, la prima directivă am observat și încă de la Carta Verde, de la sfârșitul anilor 1980, că serviciul privind pachetele, serviciul de curierat trebuie liberalizat. Este liberalizat până astăzi. Ați avut un slide și despre legea pe care, la care am lucrat eu în ceea ce privește transparența prețurilor pentru pachetele transmise, livrate de servicii de curierat transfrontaliere. Acum uh, domeniul acesta este o piață crescând și uh, poate uh, este un exemplu pozitiv pentru cum se pot dezvolta serviciile privind scrisurile sau negativ? Asta este întrebarea, pentru că s-a vorbit despre anumite servicii care, bineînțeles, sunt limitate în baza directivei europene nu doar din cauza dreptului de a primi ajutor de saci, ci și din cauza prevederilor care au fost introduse în special în a treia directivă privind serviciile poștale, astfel încât uh, Mm, câștigurile de monopol să nu fie transferate automat sau să nu poată fi transferate în domeniul concurenței. Ați vorbit aici despre o problemă, m-ar interesa. Uh, înseamnă că trebuie să ne întoarcem la vechiul și bunul monopol și atunci lumea ar fi mai bun sau ar trebui să facem ceea ce cred eu, să trecem o dată la piața asta internă și în privința serviciilor poștale. Mulțumesc mult! Uh, Merci, Ferber, aussi pour le... Mulțumesc, domnule Ferber, și pentru micul curs de istorie pe care ni l-ați dat. Acum dau cuvântul domnului Danielson de la Socialiști și apoi de la Reniuriche. Nu. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte bună. Ați subliniat multe aspecte foarte interesante. M-aș concentra dacă îmi permiteți, pe ceva un pic diferit, lucru care apare în raport, dar poate nu în prezentare. Digitalizarea, comerțul electronic tot mai susținute, asta înseamnă nevoia de livrare de pachete și colete tot mai mare în Uniunea Europeană astăzi, pe de altă parte, există și o concurență sporită în acest sector și deseori această concurență este în avantajul consumatorilor, alteori însă el se face pe spuza condițiilor de lucru ale lucrătorilor. Asta e un lucru important. Văd și în țara mea proprie modul în care sistemul, în care Uh, operatorul uh, de stat care oferă serviciu universal folosește sau subcontractează o altă companie pentru anumite activități cu condiții absolut uh, nepotrivite. Și atunci e vorba de condițiile de lucru aici. Ce să se facă așadar pentru ca această concurență sporită și cererea care crește, care deseori este ceva pozitiv pentru societate, să nu intervină pe seama drepturilor lucrătorilor? Da, nu a citit, bineînțeles, tot raportul. Ehm, există, bineînțeles, diverse tipuri de contract de lucru. Amazonul are și el propriul lui stil. Cum se reglementează asta? Pentru că vedem și trebuie să ne punem întrebarea ce să facem noi ca și uh, legiuitori în acest sens. Ce se cere așadar de la noi, cei care luăm decizii politice? Ați tot uh, vorbit despre recomandări, dar poate două concrete ar fi tare de folos în sprijinul Parlamentului European. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule Danielson. Din partea Renew vorbesc eu, dacă îmi permiți. Eu vin din Germania și în Germania se vorbește, mai ales în mediul rural, despre anumite situații. Adică, mă, normal, poșta trebuie să se în fiecare zi, însă chiar mă întreb dacă asta se întâmplă efectiv. Există cazuri în care, de pildă, uneori mă întreb dacă n-am avea monopol, poate dacă am avea o piață mai deschisă, mai concurențială, n-am avea oare servicii mai bune pe undeva. Ce se întâmplă în alte state membre, mă întreb. Pentru că zona rurală din Germania poate nu seamănă cu ce se întâmplă la țară în alte uh, țări. Nu se petrece deci în alte țări unde aceste servicii poștale chiar ajung peste tot în fiecare zi, 5 zile sau 6 zile pe săptămână în cadrul reglementar respectiv și asta chiar în ciuda monopolului existent. Și ce s-ar întâmpla oare dacă acest monopol ar dispărea și dacă am putea să asigurăm livrarea de poștă în fiecare zi uh, în mediul rural. Domnul Caf de la Vers, mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc autorilor pentru acest raport atât de complet, care ne arată că poșta oferă mai multe servicii, nu numai unul de livrare, uh, ci este și un serviciu social pe undeva pentru mulți oameni mai în vârstă din mediul rural. Știm cu toții că serviciul poștal este ceea ce îi leagă de stat și oamenii vor asta, vor ca acest gen de serviciu să continue. Ați vorbit și apoi despre amprenta de mediu a serviciilor poștalor. Iată un, uh, uh o problemă, o provocare pentru multe activități uh, online cu riscul de a crește amprenta de mediu, mai ales atunci când vorbim despre pachete tot mai voluminoase. Însă există și posibilități de niște sinergii în mediul rural mă preocupă un lucru și anume că statul are tot felul de servicii de transport pe care le operează, ehm, ehm, servicii de transport pentru cei care merg la spitale, ehm, servicii de autobuze școlare. Deci e vorba de o întreagă rețea de transporturi aici și mă gândesc că poate raportul dumneavoastră ați putea să marcați acele sinergii între serviciul poștal și celelalte servicii de transport în comun. În anumite țări s-a făcut un experiment cu uh, autobuz uh, care cară și poșta, dar și uh, oferă transport în comun. Ar fi extraordinar, asta s-ar da, ar da o gură de aer proaspăt um, zonei sau mediului rural unde lipsesc astfel de servicii, mă gândesc că poate ați putea să vă gândiți la asta, ați putea să dea niște exemple în acest sens și în concluzie vreau să vă mulțumesc pentru acest raport. Serviciile poștale trec printr-o serie de transformări foarte uh, rapide. Trebuie să uh, se uh, înnoiască, trebuie să uh, stimulăm această înnoire, această inovare. Uh, pentru tot mai multă plusvaloare. Mulțumesc foarte mult, domnule Caf. Ah, d'accord. Donc, ce sera Madame Le Chanteux. Vous avez la parole. Doamna Le Chanteux. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, dragi colegi, bună ziua! Vreau să reamintesc aici uh, importanța sectorului poștal în Europa. Să nu uităm, deci, două elemente foarte importante. Unul se referă la ponderea economică a acestui sector și al doilea se referă la funcția sa de serviciu universal, serviciu poștal universal, așa cum spune directiva europeană, o ofertă de servicii poștale de calitate permanentă peste tot în teritoriu la prețuri accesibile pentru toți utilizatorii. Cât privește ponderea economică a acestui sector în Uniunea Europeană, serviciile poștale reprezintă 79 de miliarde de euro angajând 1,7 milioane de angajați. Uh, în Franța, La Post este al treilea angajator al țării și are prima rețea comercială din țară. Mulțumită acestor statistici, vedeți uh, cât de interesantă este această, această um, rețea la post pentru anumiți concurenți, mai ales cei americani, care doresc tare mult deschiderea pieței către concurență în Franța. Însă știți că în țara noastră la post asigură un uh, serviciu universal și de interes general asigurând livrarea de uh, curier și de uh, colete peste tot uh, și pe tot teritoriul, precum și servicii bancare uh, esențiale acoperind deci tot ă, teritoriul, asta înseamnă că se și reduc disparitățile între zonele urbane, periurbane și rurale. În acest sens, vreau să atrag atenția asupra unui aspect și să nu uităm un lucru. Deci, ă, acesta reprezintă un serviciu absolut indispensabil dar uh, care suferă din lipsă de uh, rentabilitate, iar sectorul privat niciodată nu-și va, uh, nu va asuma astfel de pierderi potențiale. Mulțumesc foarte mult, doamnă Le Chanteux, din partea ECR-ului. Domnule Rusto, vreți să luați cuvântul? Doamna Dali de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, autorilor acestui studiu, așa cum au spus și colegii. Uh, asta rezumă foarte bine provocările cu care se confruntă sectorul uh, poștal. În Irlanda, acest sector, de când s-a deschis la concurență, a trecut prin multe provocări și foarte mulți au demonstrat în țară uh, Uh, noastră pentru că uh, s-au îngrijorat uh, de deschiderea pieței, de condițiile de lucru, de faptul că anumite servicii sunt pe care de dispărea, cum ar fi cele de furnizarea pensii. Atâtea servicii atât de importante pentru comunități și chiar fără preț pentru acestea în condițiile restructurării care s-a petrecut, putem să spunem că uh, angajarea sau numărul de locuri de muncă a scăzut, iar uh, de multe ori asta a însemnat și salarii mai proaste, condiții de muncă mai proaste, de asemenea, pentru că mulți concurenții low cost uh, au apărut pe piață ca și consecința acestei privatizări, liberalizări, uh, și este foarte clar că acum avem o serie de elemente care trebuie să fie urmărite cu atenție. Pentru mine vreau să vă spun că uh, toți uh, um, cei care uh, fac parte din uh, rețeaua USP uh, um, care a pătruns în Europa se confruntă cu uh, condiții de lucru proaste, cu uh, contracte de scurtă durate sau de auto-antreprenori și așa mai departe. Încă o dată, ca și colegii, toate aceste lucruri trebuie în continuare uh, promovate, pentru că liberalizarea crescândă continuă nu va face decât să agraveze situația. Atunci când uh, evaluăm sau revaluăm directiva, trebuie să nu uităm această parte cu serviciile sociale uh, aferente uh, poștei. Vreau să vă întreb, doriți Oare ca pe plan uh, național să fie flexibilitatea asta să nu ducă la o, un dumping social și la o scădere a ambițiilor de protecție socială? N-aș dori ca în Europa să se ajungă la așa ceva. Asta este întrebarea mea principală. În orice caz m-a interesat și ce a spus despre costurile de mediu și probabil și acestea vor trebui contabilizate într-un fel sau altul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Dali, ultimul coleg Uh, doamna uh, Garcia Munoz cere cuvântul. Presidente, gracias. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru prezentare și vă felicit pentru studiul realizat. Mă bucură sincer că studiul a ținut cont de impactul social pe care îl au politicile pe care le avem de implementat și că a ținut, calc- a ținut cont și de durabilitatea sectorului și de flexibilitatea de care avem nevoie. Este vorba de un sector în care trebuie să ținem cont de necesitățile celor mai vulnerabili utilizatori, persoanele în vârstă, persoanele din mediul rural. Eu vin dintr-un sat foarte mic, iar serviciile poștale în zonele rurale contribuie la coeziunea socială, teritorială și economică a regiunilor. Un exemplu clar al impactului social îl putem vedea în zonele cele mai Um, de stată demografică cea mai mică în Uniunea Europeană, unde serviciile poștale contribuie și la livrarea corespondenței, dar de asemenea oferă posibilitatea locuitorilor să cumpere bilete de tren sau să trimită produse lucrate manual din diferite state. Avem și un proiect pilot prin care să se livreze medicamente folosind serviciile poștale în zonele rurale. De aceea, cred că ar trebui să să recunoască aceste eforturi pe care, și, pe care le fac serviciile poștale. În ce privește impactul asupra mediului, cred că este foarte bine că ținem cont de el. Este un subiect pe care îl discutăm foarte mult în cadrul acestei comisii. De exemplu, ne luăm în calcul transportul pachetelor cu ajutorul furgonetelor. Utilizatorii apreciază foarte mult toate aceste lucruri și, în acest fel, putem să influențăm impactul asupra mediului. Trebuie cu toții să ne asumăm tranziția ecologică. Și, de asemenea, și companiile din industrie trebuie să facă același lucru și să avem o mobilitate cât mai durabilă. Mulțumesc! Thank you, Ms. Uh, Mulțumesc, doamna Garcia Munoz. Acum aveți cuvântul pentru a da răspuns tuturor întrebărilor pe care colegii de la comisia noastră le-au adresat. Cine dorește să ia primul cuvântul? Domnul Ciopichis, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. A fost o sesiune intensă. Aș dori să fac un rezumat, poate să găsesc și un numitor comun în aceste întrebări. Foarte clar există o, o îngrijorare legată de serviciile de, economic, de interes uh, economic general și consecințele uh, concurenței, care sunt instrumentele care să atenueze uh, aceste consecințe negative asupra unui serviciu de economic interes, interes economic general, dar există și oportunități pentru a revitaliza pentru a renoi această rețea. Aceasta este o oportunitate pentru mulți operatori de, de poștă, devine tot mai scump, uh, să furnizezi aceste servicii în condițiile în care prețurile cresc, dar nu atât de mult. Și atunci există o chestiune de rentabilitate. Pe de altă parte, există și un factor pe care l-aș numi de disciplină, pentru că comunicarea uh, digitală înseamnă că operatorii nu pot să fixeze ei cum vor prețurile. Asta este iarăși o provocare pentru operatorii tradiționali. Mai există o întrebare legată de un alt aspect. O reglementare suplimentară a pieței respective sau înlăturarea oricăror reglementări ar fi o dezbatere. Bineînțeles, Asta se leagă de obiectivele de politici în acest domeniu. Se pune întrebarea așadar care este scopul de acestor reglementări ale sectorului. Din punct de vedere economic, da, este o întrebare dificilă, însă atrage atenția asupra unui aspect și anume a modului în care piața funcționează. Realitatea pieței. În mediul rural, Practic nu există aproape deloc uh, concurență pentru serviciul de uh, curierat, deci de expediere de scrisori. Uh, chiar dacă companiile pot uh, să acționeze acolo, volumul prezenței acestora sau volumul scrisorilor uh, trimise în aceste zone rurale face ca să nu merite o astfel de deschidere la concurență. Asta poate că este o, un eșec al pieții. Încă nu am evaluat asta cu atenție, dar există niște semnale în acest sens. Pe de altă parte, mai este o întrebare legată de anumite reglementări care au fost create acum ceva vreme înainte de procesul de digitalizare, trebuie să vedem dacă ele încă mai sunt de actualitate. Așa cum am spus în prezentare, noi am recomandat să ne gândim care sunt momentele în care piața nu reușește să acționeze așa cum trebuie și care ar fi uh, paliativele cât privește condițiile de lucru. Ei bine, asta este într-adevăr o problemă. Acest subiect se aude din mai multe uh, locuri în același timp. Nu știu dacă ați observat că în ajunul și după Crăciunului, în multe țări au fost niște probleme în acest sens, anumite greve, de pildă în Finlanda. O grevă a poștei care a durat a dus chiar la căderea unui ministru. Deci este ceva foarte important. Acest dumping social, el este real ca și risc. Și să nu uităm un lucru, și anume condițiile egale de prezență pe piață. Diversi operatori trebuie să respecte reguli, dar nu aceleași în aceste condiții uh, inegale, poate să ducă uh, asta la o distorsionare a comportamentului concurențial Asta însă merită în continuare explorat uh, ce se poate face, ce fel de acorduri de, și de licențe se pot uh, uh, acorda pentru a asigura totuși un standard minim peste tot. Mulțumesc! Doriți să mai adăugați ceva? Nu. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Avem uh, 20 de minute avans în lucrările noastre. Facem o pauză de 20 de minute să vă întoarceți la ora 10 pentru că o să începem la timp. Vom avea o prezentare a președinției croate, a priorităților acestea. Vom discuta cu secretarul de stat și continuăm, vă spuneam, la ora 10. Mulțumesc!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 So, ladies and gentlemen, please take your seats. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Dear colleagues, we, uh, I want to start with uh, the Stimați colegi, doresc să începem acum cu a doua parte a ședinței noastre de dimineață și urez bun venit președinției croate a Consiliului, reprezentată astăzi de domnul Joseph Filaver, secretarul de stat al Ministerului pentru Ape, Transport și Infrastructură din Croația, și domnul Vutușic, secretarul de stat croat al Ministerului Turismului. Vă urez bun venit la Comisia Tran la Parlamentul European. După cum știți, președinția Croației și-a prezentat prioritățile săptămâna trecută în cadrul ședinței plenare iar astăzi vom putea discuta mai în detaliu prioritățile pentru domeniile care țin de competența noastră, și anume transportul și turismul. Mă încântă să văd că președinția croată se va concentra pe a dezvolta în continuare zona unică europeană pe digitalizare și inovare în domeniul transportului și mai ales mă încântă să văd că se pune accent pe turism în timpul președinției croate. Este un subiect care capătă tot mai multă importanță și pentru comisia noastră și am dorit să vedem o abordare mai sistematică la nivel european a provocărilor din domeniul turismului. Iar acum doresc să dau cuvântul celor doi secretari de stat, care vor vorbi câte 10 minute fiecare, după aceea vor lua cuvântul coordonatorii. După aceea vor urma răspunsurile celor doi reprezentanți, iar apoi voi uh, da cuvântul celorlalți membri ai comitetului, al comisiei. Acum îi dau cuvântul domnului Vilaver. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Domnule vicepreședinte, stimați membrii comisiei, Mă simt foarte onorat să vă prezint programul președinției în sectorul transportului. Mă numesc Iosif Bilaver și sunt secretar de stat al Ministerului pentru Transport, Transport Maritim și Infrastructură și am pregătit o prezentare în limba croată, așadar permiteți-mi să continui în croată. Mulțumesc! Thank you. După cum probabil că știți, Croația va avea președinția Consiliului într-o perioadă plină de noi provocări și la început de nou ciclu legislativ și instituțional. Programul nostru se bazează pe patru priorități. Europa care dezvoltă, Europa care conectează, Europa care protejează și Europa influentă. sub ideea Europa care conectează, președinția croată se va concentra pe a încuraja politicile care să consolideze conexiunile de infrastructură din Uniunea Europeană. În ce privește prioritățile în domeniul transportului, acestea sunt, în primul rând, două aspecte principale, îmbunătățirea și completarea rețelei TENTE și, în al doilea rând, a avea un sector maritim, de transport maritim durabil și competitiv. Trebuie să vorbesc acum despre prioritățile privind transportul intermodal. Prioritatea noastră principală este regulamentul Smart TNT. Prioritatea noastră reprezintă propunerea Smart TNT pentru a îmbunătăți rețeaua. Consiliul a primit abordarea generală pe 20 decembrie 2019 și suntem gata să începem negocierile cu Parlamentul cât de curând posibil. Discutăm în continuare datele pentru trialog. Dorim să terminăm uh, negocierile cu Parlamentul în timpul președinției noastre. Instrumentul pentru conectarea Europei este următoarea prioritate, un dosar cu o importanță foarte mare pentru președinția croată, deoarece se leagă și de cadrul financiar multianual. Acest dosar se discută și în cadrul Comisiei ITRE, doresc totuși să-l duc în discuție, deoarece are o importanță vitală pentru viitorul investițiilor în sectorul TNT în programa 2021-2027. Este foarte important atât pentru domeniul transporturilor, cât și pentru sectorul digital, sectorul uh, protecției mediului, care se leagă strâns de funcționarea internă a Uniunii Europene. S-a ajuns la un acord în timpul președinției române în februarie 2019. Imediat ce se vor finaliza negocierile privind cadrul financiar multianual, vom putea să concludem acest dosar. În ce privește directiva privind transportul combinat, președinția croată era dispusă să continue activitatea asupra acestui dosar, dar, din câte am înțeles, date fiind cele mai recente întâmplări legate de Green Deal, Comisia va retrage dosarul și îl vom discuta ulterior. Dosarul privind drepturile pasagerilor din transportul feroviar este una dintre prioritățile noastre principale. Dorim să ne asigurăm că utilizatorii vor avea un nivel de satisfacție mai mare și dorim să promovăm folosirea acestui mod de transport care este benefic pentru mediul înconjurător. Consiliul a studiat valoarea generală în decembrie 2019 și noi uh, suntem dispuși să începem negocierile cu Parlamentul. Data primului trialog este 28 ianuarie. Negocierile privind pilonii social și pilonul pieței legat de primul pachet de mobilitate s-au încheiat pe 11 decembrie. Coreper a confirmat acordul temporar și ne așteptăm ca și Comisia Tran să facă același lucru astăzi. Președinția croată crede că se vor finaliza și adopta cele trei dosare în primăvară. Consiliul nu a putut să ajungă la un acord privind pozițiile în legătură cu propunerea pentru eurovinietă. iar negocierile continuă. În ce privește vehiculele închiriate, Consiliul nu a adoptat încă o abordare generală. Statele membre doresc să vadă rezultatul propunerilor privind accesul la industrie și piață, ceea ce a indicat o consolidare uh, a cererilor de informație care trebuie încărcate în registrele naționale. Discuțiile în cadrul organismelor de lucru ale Consiliului au continuat și în luna ianuarie. În ceea ce privește transportul aerian și dosarul privind dreptul uh, pasagerilor în traficul aerian, aici situația nu a progresat în ultimii ani. În timpul președinției finlandeze s-au luat noi măsuri pentru a face progrese în acest domeniu. Vom continua să lucrăm asupra acestui subiect și în timpul președinției croate. Vom lua vom avea în vedere și studiul privind situația actuală a statutului pasagerilor în transportul aerian. Ne dăm seama de importanța politică a propunerii și vom face tot posibilul pentru a avea o abordare generală până la finalul președinției noastre. Ce este propunerea pentru cerul european unic Sky Plus 2? Este o propunere care a apărut în 2013. Dar contextul s-a schimbat în domeniul transportului aerian, ceea ce ni se confirmă și în cele cinci etape ale economiei. În același timp a fost adoptat regulamentul ALSA. Consiliul de Ministri a solicitat Comisiei în anul 2018 să analizeze amploarea schimbărilor din propunerile existente. Trebuie așadar să reacționăm cât mai rapid pentru a evita o aglomerare foarte mare în domeniul transportului aerian și pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Ne dăm seama că sunt foarte multe probleme care, pe care trebuie să le rezolvăm legate de acest subiect și de dosar, dar vom face tot ce putem pe parcursul președinției noastre și sperăm cel puțin să facem progrese considerabile. Grupul de lucru pentru transport aerian va continua să lucreze asidu dar nu avem încă un calendar. Aceasta deoarece nu putem să începem activitatea înainte de a primi propunerea modificată. Și tot pentru a ne continua activitatea privind reformele, planuim să avem o discuție la summitul european privind transportul aerian care va avea loc în martie la Dubrovnik. Pe lângă acestea, Președinția croată va face tot ce este necesar pentru a încheia acorduri de transport aerian cu statele terțe și se va concentra în special pe acele acorduri care nu au făcut progres în ultimul timp. Și de asemenea ne vom pregăti pentru Consiliul CAL. În ce transportul maritim, și pregătirea declarației ministeriale privind protecția mediului, protecția navigatorilor și digitalizarea și finanțarea inovării și competitivității în acest sector. Credem că declarația este o ocazie ca statele membre să își exprime părerea despre viitorul sectorului maritim, în special ținând cont de Green Deal și de noul ciclu legislativ. Vom avea o reuniune pe 10 și 11 martie. Este vorba de Consiliul Informal TNT și vom avea discuții cu părțile interesate și paneluri care să discute subiectele menționate și declarația ministerială și sperăm că vom putea să avem cu această ocazie și concluziile Consiliului care vor fi confirmate la Consiliul TT în iunie. De asemenea, sperăm să putem reduce cu 15% emisiile de gaze cu efect de seră până în 2050. Ce privește evenimentele notabile care vor avea loc în timpul președinției noastre, pe 13 15 mai la Șiver vor avea loc psile uh, tente și a, uh, credem că vom avea mai mult de 2000 de participanți ce privește sectorul transportului maritim. Prioritatea asta reprezintă să avem un sector durabil și competitiv. Vom avea un Consiliu Ministerial neoficial al ministrilor uh, din domeniu, în martie, pe 11 martie, iar înainte vom avea o reuniune a părților interesate. Dorim să discutăm mai multe subiecte, cum ar fi protecția mediului, navigatorii, digitalizarea, inovația și competitivitatea și finanțarea aferentă acestora. Și pe 29 și 30 martie va avea loc transport, summitul uh, prin transportul aerian, va avea loc la Dubrovnik, ocazia care vom putea discuta durabilitatea transportului aerian. Vă mulțumesc foarte mult și după această prezentare sunt uh, foarte curios să văd ce întrebări vor fi. Pe parcursul președinției trebuie să ținem cont de foarte multe provocări, dificultăți și subiecte delicate, dar sunt sigur că vom găsi soluții de compromis cât mai bune și că vom avea un dialog eficient. Vă mulțumesc și sunt convins că vom avea o președinție de succes. Mulțumesc foarte mult, domnule Pilavera. Sunt sigur că cu tot ce ne-ați prezentat acum, sigur veți găsi și soluția de compromis necesare. Acum îi dau cuvântul domnului ministru um, al turismului, domnul Matușici. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, prieteni. Mă bucur foarte mult că pot să discut astăzi despre prioritățile președinției croate legate de domeniul turismului pe parcursul președinției Consiliului. Croația a pregătit un program detaliat de șase luni care se bazează pe cei patru piloni pe care a menționat colegul meu. Europa care se dezvoltă, Europa care contează, Europa care protejează și Europa influentă. Ținând cont de faptul că turismul este un sector cu o caracteristică orizontală foarte pronunțată, noi ne vom ocupa de cât mai multe dintre aceste chestiuni. Turismul contribuie la o dezvoltare economică mai echilibrată, turismul conectează, turismul contribuie la reputația unei țări și, de asemenea, ajută la o dezvoltare sigură. Uniunea Europeană este cea mai importantă destinație turistică din lume iar turismul contribuie cu aproape 10% la PIB-ul european și reprezintă 9% din totalul locurilor de muncă din Uniunea Europeană. Turismul internațional reprezintă 6% din exporturile europene și 22% din exporturile în domeniul serviciilor. Turismul ocupă locul 4 în ce privește domeniul specializate, după domeniul profesor chimice, domeniul auto și domeniul de mâncare. De asemenea, turismul este strâns legat de infrastructură, de piețele globale, de patrimoniu și istorie și așa mai departe. Provocările care ne confruntăm sunt comune tuturor statelor, de aceea trebuie să avem o abordare sistematică și la nivel european. Președinția croată va susține politici pentru turism durabil, responsabil, concentrându-ne în special pe diversitatea ofertei turistice, pentru a încuraja și vom încuraja dezvoltarea zonelor mai puțin dezvoltate în punct de vedere turistic. De asemenea, ne vom concentra pe sinergia dintre comunități locale și turiști și vom încuraja folosirea tehnologiilor de comunicație și informație și a digitalizării în cadrul sectorului turismului. Dată fiind dimensiunea integratoare și coezivă a turismului pentru Uniunea Europeană, suntem de părere că turismul ar trebui să uh, aibă parte de mai multă recunoaștere în cadrul politicilor și instituțiilor europene, luăm considerare rolul crucial pe care îl are turismul pentru a ajuta la dezvoltarea zonelor defavorizate și că ajută IMM-urile și micro-întreprinderile. Este un factor care poate contribui la o dezvoltare echilibrată a regiunilor. Acțiuni responsabile, durabile, pot să echilibreze efectul negativ pe care l-ar putea avea turismul. Este vorba de un domeniu rezilient care este viabil pe termen lung din punct de vedere economic, care dacă este însoțit de usabilitate și de o viziune bună, aduce beneficii pentru mm, comunitățile locale și are un impact de mediu social și economic benefic asupra destinațiilor. Croația dorește să creeze o mm, marcă turistică comună pentru promovarea statelor membre ar trebui să pun accentul pe calitatea destinațiilor uh, turistice europene și să se mărească vizibilitatea destinațiilor din Europa. Dorim să rămânem lideri în domeniul turismului și țin, să ținem cont de provocările, cum ar fi dezastre naturale, schimbarea de climă, migrațiile și așa mai departe. Și dorim ca, ținând cont de toate acestea, Europa să fie mai vizibilă, să fie mai, să parte mai multă recunoaștere la nivel global și să să aibă în vedere că este o destinație sigură și care oferă foarte multe. Ne concentrăm pe faptul că turismul ar trebui să aibă vizitate mai mare în ce privește politicile și instituțiile europene, mai ales când e vorba de importanța pentru dezvoltarea Europei a turismului responsabil și dat fiind rolul integrator și de coeziune al sectorului turistic. Stimate președinte, stimați membri Parlamentului European, în încheiere doresc să spun că turismul este necesar pentru creșterea economică. El trebuie să fie durabil, responsabil și benefic pentru mediu. Trebuie să ne axăm pe dezvoltarea turismului pentru a face tranziția la o societate neutră din punct de vedere al mediului și climei. În final, doresc să vă spun că mă bucur foarte mult să mă aflu din nou aici, la Parlamentul European, deoarece am fost observator la Parlamentul European în perioada 2012-2013, deci înainte de a deveni membri de plin ai Uniunii Europene. După cum știți, negocierile între Croația și Uniunea Europeană s-au încheiat la finalul anului 2011 și am devenit membri în iulie 2013. Mă bucur să fiu din nou aici la acea vreme, să știți că studiam în activitatea Comisiei Tran. Deci mă bucur că sunt din nou aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept să vă ce întrebări veți avea. Thank you, Mr. Matușic. Mulțumesc, domnule Matușic, pentru contribuția noastră. Suntem încătați uh, că sunteți aici alături de noi. Vom începem cu runda coordonatorilor și dau cuvântul domnului Marinescu pentru popularii europeni. Mulțumesc, domnule președinte, eh, domnule și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. În ceea ce privește transportul, văd că aveți un program foarte încărcat și vă urez mult noroc pentru a duce la capăt toate aceste, știu eu, acțiuni pe care le-ați inclus în programul dumneavoastră nu sunt dosare ușoare. În ceea ce privește transportul inteligent, vreau să vă spun că Partidul Popular European uh, susține din plin pe domnul Riche, pe raportorul, pentru a ajunge la o concluzie în privința acestui dosar. Dar nu în ceea ce privește poziția Consiliului. Cred că uh, s-a înlăturat foarte mult din scopul acest, din domeniul de aplicare a acestui dosar, deci vă rog să încercați să faceți ceva uh, pentru a putea să ne împlinim dorința de a completa coridoarele. În ceea ce privește SEF, vă propun eventual să organizăm o întâlnire, sunt raportor pe SEF, ca să încercăm să rezolvăm două din trei probleme rămase deschise privind uh, distribuirea banilor din politicile de coeziune și țările terțe pentru a lăsa doar bugetul pentru pe momentul în care se va lua o decizie în privința lui. Nu fiți așa de optimist în ceea ce dosarul va reveni în Parlament. Bineînțeles, dacă votăm astăzi, va reveni în Parlament deschis pentru amendamente. Deci cred că vor mai, va mai fi muncă, va mai fi de lucru la Parlament. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, știu că lucrați în domeniul căi ferate, dar vă sugerez să deschideți uh, discuția privind drepturile pasagerilor aviatici, pentru că este o discuție blocată de ceva vreme și fără vreun motiv anume. Ah, acum câteva zile să despre asta. Este un dosar dificil, dar trebuie să ajungeți la o concluzie. Poate nu este în programul dumneavoastră, vă uitați puțin la sloturi, pentru că industria aviatică așteaptă aceste dosare de o bună bucată de vreme. Ses, mă bucur că ați menționat acest lucru și că ați spus că veți depune multe eforturi. Poate ne puteți explica în detaliu ce vreți să faceți în privința acestui dosar. Iar în ceea ce privește turismul, lucrat și la cadrul financiar multianual, deci poate convinge statele membre să includă o linie bugetară separată pentru turism pentru viitorul cadru financiar multianual. Pentru Parlament asta ar fi o veste foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Marinescu! Și acum are cuvântul din partea socialiștilor domnul Danielson. Mulțumesc! Mm, mulțumesc ambilor miniștri care au venit și și-au prezentat prioritățile pentru următoarele șase luni. Sunt deosebit de încântat să aud toate ambițiile noastre privind sectorul de transporturi și sper că le veți putea aduce la îndeplinire pe cele mai multe dintre ele. Bineînțeles, noi în Parlament uh, împărtășim dorința și uh, faptul că știm că este important să terminăm uh, cu rețeaua TNT. Este un lucru crucial pentru investitori, pentru infrastructură și va fi o parte esențială a transformării sectorului transporturilor pentru a respecta și obiectivele privind clima. În ceea ce privește transportul intermodal, vreau să mă leg de unul dintre lucrurile pe care le-ați spus. Eu și grupul nostru suntem de părere că este o greșeală a Comisiei să retragă propunerea pentru transportul combinat. Ați spus că uh, sunteți dispus să intrați cu noi în negocieri la trialog și dacă puteți să convingeți Comisia să uh, reconsidere acest lucru, bănesc, uh, puteți face, voi încerca și eu. Uh, noi am fi mai activ la nivelul Parlamentului de a negocia cu noi asta și ne încerca să încheiem discuțiile până la vară, pentru că credem că nu este nevoie să mai așteptăm 2 ani pentru a avea o propunere mai ambițioasă. Cred că putem fi ambițioși în cadrul negocierilor și ar putea să obținem ceva funcțional până la vară. Mă ehm, bucur să aud că veți să o prioritate în negocierile finale privind uh, drepturile pasagerilor de carele ferate. Bineînțeles, este important să avem reguli europene solide care să garanteze drepturi și pe calea ferată, ehm, mai ales uh, dacă vrem ca uh, cele mai multe mijloace de transporturi să cedeze locul căilor ferate. Acum, în ceea ce privește dosarele legate de aviație, am înțeles că va fi prioritatea dumneavoastră într-un fel să deblocați anumite dosare care sunt blocate deja de ani de zile și Parlamentul salut acest lucru și grupul nostru al Societăților și Democrația în mod special pentru că aviația este sectorul unde din punct de vedere politic suntem în urmă cu legislația. Dar ați spus-o, poate că s-a pierdut la traducere, poate ați putea să ne explicați mai clar ce veți face pentru a redeschide negocierile pe acest dosar, pentru a face să avanseze și cam cât Uh, va dura? Cam cât veți obține timpul președinției noastre pe aceste probleme? În ceea ce privește dosarele legate de aviație. Acestea fiind spuse, aștept cu nerăbdare să cooperăm bine în următoarele câteva luni. Sunt de acord în sfârșit cu domnul Marinescu în ceea ce privește turismul, dacă am putea să creăm o linie bugetară pentru turismul, uh, comisia noastră și aș spune chiar Parlamentul ar aprecia în mod deosebit acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Danielson, acum pentru Renew, doamna Nahtara. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Sunt încântată să văd că președinția dumneavoastră va avea un început excelent pentru anul 2020 și se va concentra pe diferite subiecte diferite, cum ar fi partea legată de TNT, dar și uh, drepturile pasagerilor. Este un lucru foarte bun, după părerea mea, dar este începutul unui alt an fără să avem o rețea unică europeană și colegul meu de la SND a spus deja acest lucru, partea cu legată de sectorul aviației. Este un subiect foarte important care ar putea să ducă de pildă la mai puține întârzieri, dar și la mai puține devieri și cred că cel mai important este că ar putea să ducă la o reducere 10% în emisiile de CO2. Deci subiectul a fost rediscutat în decembrie Uh, într-o întâlnire unde au fost luate câteva uh, decizii importante privind uh, actualizarea reglementării, deci mă întrebam, poate așa un pic mai clar din partea dumneavoastră, dacă aș putea să știu cum veți proceda dumneavoastră în privința acestui dosar cât mai repede, cu putin, în timpul scurt pe care îl avem. Așteptăm să auzim răspunsul nostru. Mulțumesc, mulțumesc doamne pentru verzi, domnul Caf. Mulțumesc că aș vrea să continui în ceea ce privește cerul unic european. Cred că toți uh, vrem acest spațiu real unic, uh, vrem să vedem rute aeriene mai directe și vrem să vedem economiile care ar fi o consecință acest acestui lucru, dar există un pericolul unui uh, efect invers dacă devine mai ușor vatul de a zbura, mai mulți vor zbura și într-o lume care are probleme legate de carbon și ținând seama de obiectivele care au fost stabilite stabilite în Pactul Ecologic European, ce eforturi puteți face sau aveți de gând să faceți pentru a vă asigura că nu există o creștere a emisiilor din sectorul aviatic dacă avem acest spațiu aerian unic european? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Chef, și acum pentru idee, domnul Campominosi. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule ministru Croat. Știți foarte bine că adesea pă, la comisia noastră nu ne opunem între dreapta și stânga, ci mai degrabă între uh, interesele țărilor din Europa de Est și de Vest. Am văzut negocierile privind pachetul ă, legat de mobilitate și cred că o țară, ă, cum este Croația, poate să ne ajute să depășim acest obstacol și prin istoria dumneavoastră sunt sigur că veți putea fi mai ambițioși decât alții. Voi fi foarte concis în ceea ce privește regiunea noastră, uh, și anume regiunea de frontieră cu Austria, înțelegem, bineînțeles, mm, ideea transportului rutier și efectul asupra transportului austriac, dar încă din trecut existau anumite limite care s-au multiplicat și acestea ne îngrijorează. Uh, îi îngrijorează atât pe operatorii italieni cât și pe cei austrieci. De aceea discutăm cu diferitele regiuni de frontier implicate. Cred că este o întrebare care se pune și pe care trebuie să o studiem îndeaproape. Am intrat deja în contact cu Comisia Europeană pe această temă. Va trebui să găsim o soluție care să permită să găsim un răspuns, să dăm un răspuns în interesul tuturor. Nu vreau să revin la ideea de liberă circulație. Ce este sigur este că înțelegem legitimitatea poziției austriece uh, Eh, dar cei care exportă mărfuri trebuie să poată circula fără niciun obstacol. Apoi, o altă chestiune asupra care voi fi la fel de concis. Uneori eh, vedem că transportul maritim, eh, mediile privind, legate de transportul maritim, au un fel de monopol în ceea ce privește terminale portoare, în mod special. Uh, și toate pozițiile importante sunt ocupate de aceiași operatori, lucru asupra căruia Comisia Europeană ar trebui să aibă o poziție, să acționeze, ar trebui să ne gândim la o propunere pentru a permite o concurență reală în această privință, în acest dosar. Dacă nu este o distorsionare a pieței care se va vedea și care va crea probleme porturilor noastre. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru ECR. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Mos? Mulțumesc, domnule președinte. două remarci, două aspecte legate de întrebările puse. Dacă dorim să diminuăm numărul de trasee scurte în Europa, va trebui să diminuăm, să scădem prețul transportului feroviar, menținându-i însă calitatea. Trebuie ca diferitele sisteme să fie interconectate și trebuie ca cumpărăturile de la o țară la alta de asemenea să devină obiectul unui acord. Știu că deocamdată ne aflăm într-un impas. În uh, cadrul pactului ecologic avem mici întreprinzători, avem familii care trebuie să poată să-și recupereze investițiile. și trebuie să facem uh, în așa fel încât aceste mici afaceri să devină sustenabile pentru ceea ce privește mediul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc, uh, să le mulțumesc domnului Orbila Verci Matușici pentru prezentarea președinției croate în acest domeniu al transporturilor. Programul găsesc că este destul de mulțumitor mai ales acum că pactul ecologic este în desfășurare, vom uh, vorbi despre durabilitatea transporturilor și despre liniile aeriene. Totul în cadrul acordului de la Paris. Aș vrea să, să menționez problema insulelor Uh, atât Croația cât și Grecia au foarte multe insule. Deci uh, statele membre insulare trebuie să sublinieze nevoile acestor insule, mai ales în ceea ce privește transportul, care este foarte important pentru insule. Și bineînțeles uh, înseamnă că există costuri mai ridicate, un cost al energiei, dar chiar și al apei. Deci, uh, schimbările climatice trebuie luate și ele în calcul și avem și probleme demografice în această privință. De aceea aș vrea să vă întreb dacă aveți de gând să discutați în următoarele șase luni problemele specifice ale insulelor. Uh, și prietenului meu, Frano și vreau să îi mulțumesc foarte mult. Eram sigur că în programul tău vei vorbi despre turism se știe foarte bine că este un catalizator al creșterii și uh, este uh, un mod de a supraviețui pentru anumite regiuni care nu au alte posibilități de creștere economică. Uh, creează locuri de muncă și este de asemenea o posibilitate de a da un impuls economiei fiecărui stat membru și Uniunii Europene în general pentru că uh, ai și spus că se ridică la 10% din PIB-ul Uniunii Europene. ce vreau să susțin este bugetul. Au mai menționat acest lucru și alți colegi. Parlamentul European a solicitat uh, o sumă simbolică, aș spune, 300 de milioane și trebuie să îți convingi uh, colegii de la Consiliu să efectueze această finanțare. În cele din urmă aș vrea să arunc o privire uh, asupra rezoluției privindul pe Thomas Cook. Este foarte important pentru noi să avem acest mecanism european pentru a răspunde crizei din domeniul turismului. Pentru că nu e totdeauna de la sine înțeles. Avem nevoie de un mecanism care să susțină statele membre uh, în cazurile în care avem, de pildă, condiții extreme meteorologice provocate de schimbările climatice sau hiperturism sau dacă suntem confruntați cu crize ca cea a refugiaților, cu probleme de durabilitate. Toate aceste lucruri sunt incluse în programul președinției noastre. Deci cred că putem uh, să ne înțelegem bine în următoarele șase luni. Mulțumesc mult! Mulțumesc și acum Trecem la prima serie de răspunsuri. Cine vrea să ia primul cuvântul? Domnul Viravete. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte relevante și constructive care demonstrează că ați ascultat, ate- ați ascultat atent prezentarea noastră Ați pus multe întrebări și de aceea mă voi lua în ordine cronologică. Cu, voi începe cu întrebările domnului Marinescu. Vă respect poziția sinceră și ne-am întâlnit deja de câteva ori. Cu ceva timp în urmă. Prima întrebare se referă la rețeaua, la sistemul TNT inteligent. După cum am spus în introduceri. Aceasta este prioritatea noastră la grupul intermodal. Este foarte important pentru întreaga Uniune Europeană și mai ales pentru țări care s-au alăturat ulterior Uniunii Europene și care au început mai târziu să-și dezvolte infrastructura și principalele coridoare. De aceea, este interesul nostru al tuturor să terminăm coridoarele principale până în 2030. Ține de noi, de Comisia Europeană și de Parlamentul European să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajunge la o reglementare privind calea care trebuie adoptată, calea inteligentă, care trebuie adoptată cât mai repede cu putință vorbim uh, despre o dată pentru începutul negocierilor cu Parlamentul și sperăm să avem o dată stabilită cât mai repede pentru acest prim uh, trialog. În ceea ce privește transportul aerian, uh, s-au pus mai multe întrebări pe această temă. Domnul Marinescu, domnul Nadagal, da, da, domnul Scoffen și domnul Haus au vorbit cu toții despre transportul aerian. Și acum voi vorbi despre spațiul aerian unic european și drepturile pasagerilor uh, de pe linile aeriene. Nu o să fac acum promisiuni fără acoperire, nici nu vă voi da date concrete, pentru că nu-mi place să fac promisiuni fără acoperire. Ce pot să vă spun este că suntem hotărâți să rezolvăm această problemă care există de ceva ani rezolvând aceste probleme, sperăm, sperăm să facem de fapt cu uh, contribuția dumneavoastră a membrilor Parlamentului European, dar primul pas trebuie făcut evident de comisie. În decembrie am observat că există poziții foarte diferite din partea statelor membre. De aceea, când ne-am prezentat prioritățile în fața Comisiei Europene, am cerut o reevaluare a anumitor propuneri și prevederi pentru că propunerea inițială a comisiei a fost făcută în 2013. Sunteți și dumneavoastră perfect conștienți de uh, amplificarea transportului aerian între timp și uh, de faptul că tehnologia se dezvoltă la rândul ei într-un ritm foarte rapid. Avem număr enorm, o cantitate enormă de emisii și suntem conștienți de această problemă. Suntem încântați de propunerile din uh, pactul uh, ecologic, pactul verde, pentru că acesta va avea cel mai puternic impact asupra traficului aerian, asupra transportului maritim, și de asemenea asupra căilor ferate într-o anumită măsură, pentru că ideea ar fi să transferăm o bună parte a transporturilor pe uh, liniile de cale ferată. Deci, în uh, aproximativ o lună, ne așteptăm să primim primele contribuții ale Comisiei Europene. În același timp vom începe discuțiile cu statele membre și cred că vom avansa foarte rapid pentru că este nevoie de progres în acest domeniu. În ceea ce privește celelalte întrebări, domnul Campo Baneze ne-a întrebat uh, ceva despre trecătoarea Brenat. Da, știm, cunoaștem problema și suntem conștienți de faptul că trebuie să protejăm mediul și pe de altă parte trebuie să protejăm și interesele comerciale și există probleme și în rândul populației locale. Nu este competența asta să rezolvăm aceste probleme, dar ce putem spune în privința poziției noastre este că în calitate de stat membru am avut ceva probleme cu țările vecine și de fiecare dată am încercat să găsim soluții de compromis. Iar în ceea ce privește fondurile europene, este evident că aceste fonduri trebuie folosite cât mai înțelept cu putință și în spiritul bunei vecinătăți trebuie găsite soluții acestor probleme suntem disponibili, suntem deschiși și din propria mea experiență pot să vă spun că putem fi de ajutor. Domnul Hoss a vorbit despre pactul ecologic, pactul verde. Suntem toți conștienți de problemele cu care ne confruntăm, cu care se confruntă toată lumea. Impactul schimbărilor climatice asupra vieții noastre de zi cu zi Europa este grav afectată de această problemă. În Croația ne confruntăm cu creșterea nivelului apei mării, uh, avem secetă vara. Știți și vedeți și dumneavoastră și vă uh, incendiile din Australia și inundațiile din Canada Interesul nostru comun este să găsim soluții și Uniunea Europeană trebuie să fie cea care, de la care să pornească toate schimbările. Nu doar în Europa, ci în toată lumea. Noi trebuie să fim cei care să dăm un exemplu și care să dăm tonul acestei schimbări. Și această schimbare este necesară și trebuie să aibă loc cât mai repede cu putință, pentru că nu mai avem timp încântat de propunerea Comisiei Europene privind Pactul Verde, care va avea un impact foarte puternic asupra sectorului transportului. Știm câte emisii există în sectorul transporturilor, transportul aerian, maritim și rutier. De aceea, Trebuie să facem tot ce ne stă în putință um, pentru ca traficul să se mute de pe șosele, pe apele interne și uh, pe căile ferate și de aceea în următorul cadru financiar multianual trebuie să se aloce finanțări pentru uh, căile uh, maritime interne și pentru căile ferate. În ceea ce privește mașinile personale, este necesar de asemenea să trecem de la combustibilii actual la combustibil alternativ și fac apel la dumneavoastră să cereți ca și în țările dumneavoastră să se facă această schimbare organizăm o întâlnire la vârf informal în Empatia privind transportul maritim și am dori ca statele membre să semneze un document care în cele din urmă să devină concluzia Consiliului. Vrem ca industria transport europeană să se dezvolte și nu doar să reducă emisiile de CO2, în mod special, ci și să devină o industrie concurentă între industriile de transport din toată lumea. Vom ne vom implica în ceea ce privește reducerea emisiilor și vom merge în paralel cu o digitalizare sporită și investiții în domeniul inovației. Vom lucra în baza acestor aspecte și sperăm ca declarația să fie acceptată și semnată la Apatia. Doamnă Contura, sunteți din Grecia și ați vorbit despre problema și despre nevoia de a pune în legătură insulele. Croația este o țară cu multe insule, într-adevăr, peste o mie și suntem foarte conștienți de problemele legate de legătura între insulele noastre. Și știm că bă, aveți experiențe similare, dar și Spania sau țările scandinave. Toți ă, ne-am dorit ca comunitățile locale să rămână la locul lor și din punct de vedere demografic, ne dorim ca aceste comunități nu numai să supraviețuiască, ci să se și dezvolte ne gândim în special să construim infrastructuri finanțate de fonduri europene. Trebuie să menținem standarde ridicate ale investițiilor pentru a proteja mediul și aceste investiții trebuie să fie viabile și durabile. Avem nevoie de încărcătoare pentru uh, bărci și vapoare care folosesc electricitatea pe post de combustibil, dar și hidrogenul și alte uh, alți combustibili alternativi. În Croația am dezvoltat un concept interesant, conceptul insulelor inteligente. Ne orientăm către producția de electricitate, de alimente, și către transporturile durabile. Suntem de părere că toate aceste elemente pot constitui un exemplu și pot crea o manieră durabilă de dezvoltare a insulelor noastre, împiedicându-i pe cei care vor să se mute din insule și mai ales dacă tinerii rămân pe insule, uh, să-și poată crea, forma acolo familii și, bineînțeles, acest lucru ar trebui urmat de crearea de noi locuri de muncă. Da. Eu și mamă uh, u području zračnog prometa, kažem, bilo... În ceea ce privește transportul aerian, s-au pus aici uh, o serie întreagă de întrebări. Mai mulți dintre dumneavoastră ați uh, arătat cât de mult vă interesează acest domeniu. Vom face multe eforturi pentru a finaliza sau a face ca aceste dosare să progreseze. Într-adevăr, președinția finlandeză a luat niște inițiative în acest sens după o serie de blocaje în ultimii ani, deci există presiuni pentru noi astfel încât aceste lucruri să se deblocheze un pic. Ne-am dorit ca să nu uităm uh, evaluarea Comisiei în ce privește stadiul în care se găsesc drepturile pasagerilor aerieni. E un studiu pe care noi îl uh, îmbunătățim uh, plecând de la contactele și dialogul pe care le avem cu statele membre. În acest sens dorim să ajungem la un compromis la Consiliu. Asta ar fi extraordinar și obiectivul nostru este acela de a avea o abordare generală dacă se poate. Știu că domnul Marinescu, de pildă, face multe eforturi în acest uh, dosar și eu sper că lucrurile se vor mișca. Mulțumesc foarte mult, domnul Matușici, în ce privește turismul. Mulțumesc foarte mult și eu o să răspund în limba croată. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Marinescu doamnei Contura și celorlalți uh, deputați pentru întrebările lor. Mi se pare că există așa un uh, fir roșu conducător în toate aceste întrebări. Uh, toate se referă până la urmă la următorul cadru financiar multianual și la propunerile Parlamentului European în ce privește un buget special pentru turismul durabil. Consiliul nu a prevăzut așa ceva, uh, el susținând că trebuie să se susțină mai cu seamă IMM-urile din acest sector al turismului prin intermediul programelor axate pe piața unică. Este deci status quo-ul actual. Noi, bineînțeles, ne așteptăm ca la Dubrovnik pe 27 și 28 aprilie să aibă loc o dezbatere la acest summit Așadar, în acel moment, toți miniștrii de resort cu siguranță vor veni la Dubrovnik și se va dezbate acest subiect. Una dintre provocări este o mai bună promovare și o mai bună poziționare a turismului nostru european. Cu doamna Contura, să știți că am tot discutat uh, în diferite uh, Eh, ocazii. Îi mulțumesc doamnei Contura pentru toate contribuțiile sale eh, în acest, eh, în acest cadru. Vorbeam despre turismul rural în anumite state membre. Se vorbea și despre inițiative comune. Acestea vor fi cu siguranță prezentate și miniștrilor la sfârșitul lui aprilie și probabil că vor uh, Uh, face parte din concluziile Consiliului de profil din luna mai. Uh, turismul este foarte important pentru dezvoltarea zonelor rurale, uh, el permițând să se creeze niște sinergii foarte bune cu sectorul agricol, iar de aceea oferta turistică în acest, în acest domeniu este deosebit de importantă. Să nu uităm, nu e așa, că turismul este una dintre principalele activități economice din Europa, așa cum am spus și la început în prezentarea mea. Uh, și astfel, uh, bineînțeles că mă voi inspira în primul rând de la uh, cazul Croației. În Croația, turismul aduce 20% din PIB. Ne-ar place ca să se întâmple și în alte state membre. Cu siguranță este un sector economic important pentru toate statele membre. Uh, cât privește mecanismele de care vom avea nevoie, uh, da, Parlamentul a recunoscut deja această nevoie. Am văzut ce s-a întâmplat cu cazul Thomas Cook. Da, e nevoie de mecanisme care să ne permită să reacționăm așa cum trebuie când apar astfel de situații fie că e vorba și de transporturi sau de catastrofe naturale sau de condiții meteo și așa mai departe care pot să impacteze turismul, trebuie să ne asigurăm că acest sector uh, este rapid ajutat uh, și că ocuparea, de pildă, nu suferă foarte mult în astfel de situații. De pildă, în cazul Croației, turismul are loc în principal în insulele noastre. Vedem și în acest caz nevoia de a avea mai multe interconexiuni și legături pentru ca um, și călătorii să poată să ajungă cât mai repede în aceste insule um, și așa mai departe. Astfel, e nevoie de o, lărgire a ofertei și dincolo de sezonul turistic propriu-zis, mai ales în acele zone care poate la prima vedere nu par așa de atrăgătoare. Comunitățile locale și ele trebuie să se bucure de aceste uh, uh, profituri din turism și aici intervine și turismul durabil, sustenabil, o ofertă mai bună, dar și o repartizare, să zic, a beneficiilor mai echitabilă în teritoriu, iar comunitățile să poată ele singure să hotărască cum va arăta oferta lor turistică, în conjuncție cu firmele locale, deseori e vorba de IMM-uri, și asta pentru a îmbunătăți nivelul de trai acolo, pe plan local. Vreau să mulțumesc tuturor uh, celor care au intervenit, mai cu seamă doamnei Contura, pe care o consider o prietenă, o colegă, deci de mulți ani de zile. Uh, sperăm că vom putea împreună să promovăm în continuare turismul. Mulțumesc foarte mult! Da, asta a fost prima rundă de intervenții. Pentru a doua dau cuvântul colegilor câte doi, două minute fiecare. Comentarii, întrebări? Domnul Deli și apoi domnul Fligo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când vine vorba de președinția croată, vreau să-i mulțumesc reprezentanților aceștia, acesteia pentru prezență. Veți avea un summit în luna mai, care va încucuna eforturile dumneavoastră Uh, în acest domeniu, dar dincolo de asta și de politicile generale, ce faceți cu extinderea uh, către uh, statele din Balcanii de Vest, revizuirea TNT-urilor. Știm bine că MEPS-urile sunt pregătite, însă va trebui să sufere o revizuire. Recent s-a înființat o comunitate de transport între Comisia Europeană și aceste țări din Balcanii de Vest. Apoi uh, vă pun o întrebare legată de alte conexiuni cu aceste țări. Nu vorbesc numai despre infrastructuri, uh, suntem cu toții în această aventură, inclusiv țara mea. Vorbesc despre uh, transportul de mărfuri și vămile transportul rutier și vămile deseori, eh, drumurile sunt blocate pe la graniță cu foarte multe camioane care stau la coadă, multe emisii de CO2, condiții foarte proaste pentru șoferi, întârzieri și așa mai departe. Nimic nu ajută în eh, ce privește eforturile pentru pactul verde Green Deal, deci cam ce vă eh, gândiți a faceți în acest sens. Mulțumesc, domnule Deli! domnul Flego și apoi doamna Montero Aguilar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, cu permisia dumneavoastră, permisia dumneavoastră o să încep prin a-i saluta pe conaționalii mei și urez țării noastre mult succes în uh, timpul președinției Uniunii Europene. Domnule Bilaver, un sfat și apoi o întrebare. Astăzi am auzit multe despre interconexiunile uh, europene. E bine că am auzit asta, e ce, un subiect important, dar apare aici aspectul egalitate sau echitate. De ce? Pentru că partea estică a continentului nostru se găsește într-o situație de întârziere. Nu trebuie să fii expert ca să-ți dai, ca să-ți dai seama că uh, dacă te uiți la starea căilor ferate în vest și în estul continentului, e bine, lucrurile sunt absolut uh, evidente. Ieri a sosit uh, noul tren de noapte uh, de la Bruxelles uh, către Austria. Este un succes, dar că vă uitați uh, între Zagreb și Budapesta 365 de kilometri, între alte distanțe, uh, Eh, chiar în interiorul Croației trebuie să calculezi 12 ore de eh, drum, deci nu mai vorbim despre același lucru. Iată de ce, având în vedere acest timp îndelungat de călătorie cu trenul și așa mai departe, atât firmele cât și cetățenii preferă să meargă pe drumuri, deci să nu mai folosească mm, trenul cu toate consecințele negative cunoscute, poluare, deci negativ pentru mediu, și accidente rutiere. Nu o să mai deschidem dezbaterea pentru că am menționat asta în dezbaterea de ieri. În orice caz, Europa de Est, din păcate, se află și aici pe primul loc în acest clasament nefericit al deceselor pe drumurile și șoselele noastre. Iată de ce aș vrea să vă atrag atenția că ar trebui să ne uh, implicăm foarte mult în revizuirea acestor uh, rețele TNT, eh, să fim atenți, să nu lăsăm să scape această ocazie. Și întrebarea mea acum, mă bucur foarte mult că ați spus că Green Deal vă mulțumește foarte mult. 1,3% eh, eh, numai energie verde regenerabilă în Europa, în mixul energetic, cam ultima în acest clasament suntem încă departe de cei 14% fixați. Domnul Matușic, turismul. Am avut un studiu prezentat uh, acum două luni referitor la acele excese din domeniul turismului, cele derive, un subiect de actualitate în Croația și în alte părți ale Europei, uh, Știm bine ce spun și colegii britanici, care din păcate ne părăsesc uh, peste 10 zile. Știm bine uh, ce spun cei de la Londra. Uh, costul vieții este așa de mare încât ei trebuie să primească un salariu suplimentar și ar fi bine să se vadă asta și în planul financiar multianual când vine vorba de asta dată de zonele și orașele de coastă. Având în vedere faptul că avem mulți turiști care vin de departe, n-ar fi oare bine să facem mai multe interconexiuni și să ne organizăm mai bine între noi în aceste croaziere? Doamna Diaz, mulțumesc foarte mult, uh, doamna Monteiro de Aghiar. Vreau să mulțumesc uh, celor doi reprezentanți ai președinției croate Vă mulțumesc că ne-ați spus care sunt obiectivele dumneavoastră în acest uh, semestru. Aveți, uh, iată, multe ambiții și sper că veți avea sorți de izbândă. Ne-ați prezentat multe legate de transport, infrastructură maritimă, de turism, însă consider că nu merge suficient de departe. Ne trebuie mai multe mai multe concretețe. Care sunt acțiunile și activitățile pe care le preconizați? Vreau să insistați uh, pe transporturi și mă refer la insule, mai cu seamă, pentru că, de fapt, aici avem o problemă de cadru juridic până la urmă. Noțiunea aceea de rup regiuni ultraperiferice, tot ce ține de transporturi, în acest caz, și uh, Green Deal, ce își dorește acest pact ecologic pentru transport, pentru turism. E bine, în toată această galaxie de chestiuni nu trebuie să uităm nicio clipă regiunile ultraperiferice. Uh, trei state membre, noi, uh, nouă teritorii, nu e puțin lucru. Când vine vorba de turism, vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați spus uh, pe scurt, la început, uh, uh, faptul că, da, turismul este unul uh, transversal ca și sector, el practic străbate toate politicile noastre. În ultimii 20 de ani am definit cadrul respectiv, dezbaterile au avut loc, obiectivele concrete s-au impus. Știm cu toții astăzi că turismul pe care ne-l dorem este unul durabil. Pentru asta însă e nevoie de o linie bugetară autonomă, de sine stătătoare, ceea ce Parlamentul a și promovat ca poziție. 300 de milioane ar fi necesari. Dumneavoastră nu ați reacționat la această interpelare. Știu că președinția croată a zis că asta este o prioritate, dar n-ați răspuns concret. Se va face asta oare o linie bugetară autonomă pentru turism? Finlanda am menționat asta, dar nu s-a concretizat nimic. Putem să contăm pe angajamentul dumneavoastră în acest sens, pentru că e tare nevoie de aceste fonduri, aceste fonduri uh, bugetare autonome și cu fondurile structurale sunt necesare pentru digitalizare, pentru eforturi de durabilitate în acest sector, un uh, sector care este direct impactat de schimbările uh, climatice, să nu uităm de consecințele asupra IMM-urilor care reprezintă coloana vertebrală a acestui sector. Bineînțeles că aici se leagă și chestiunea transporturilor, transporturilor maritime, a vaselor de croazieră. E nevoie de o viziune de ansamblu holistică și în uh, concluzie Cred că putem să lucrăm foarte bine împreună în cadrul grupului de lucru Task Force Turism pentru a vedea în mod concret ce să se facă în următoarele șase luni în cadrul uh, acestui uh, organ și mi-ar place foarte mult ca și Comisia să facă propuneri concrete legislative pentru această linie bugetară autonomă de care este atâta nevoie uh, de ani de zile uh, tot uh, dezbatem și discutăm cu sprijinul dumneavoastră. Sperăm că vom putea să se răspundă la acest deziderat al cetățenilor europeni când vine vorba de turism, când vine vorba de transport și de e, um, durabilitate de mediu. Da cuvântul domnului Ertug, în primul rând. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, succes pentru președinția dumneavoastră, mult succes Sperăm să fie deci, una încurunată de succes această președinție și să aveți uh, propuneri și politici cât se poate de progresiste. Uh, am o întrebare în legătură cu acordurile din domeniul aviației, pentru că ne-ați dat un răspuns uh, destul de lung, dar parcă nu prea concret. Ce ne putem aștepta în cadrul președinției dumneavoastră pentru aceste acorduri? Aveți o strategie pentru a convinge statele membre care frânează, blochează procesul, îl încetinesc. Vă mulțumesc și încă o dată succes! Mulțumesc, domnule Ertug, domnul Newton Dan și apoi doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc președinției pentru prezența sa aici. Vreau să vă pun o întrebare legătură cu procedura de la Consiliu cu toții știm că Parlamentul nostru este Parlamentul oamenilor, al poporului. Vorbim în public, toată lumea poate să ne audă, avem totul publicat, la vedere, pe eh, internet și așa mai departe. Consiliul însă nu procedează la fel, este mult mai secretos. Și cum să facem asta? Uh, pentru oamenii noștri și știu bine că Marea Britanie, țara pe care o reprezint exact asta, nu a făcut. Consiliul dumneavoastră uh, va publica procesele verbale ale hotărârilor, se va întâlni în public, la vedere, să știe toată lumea ce se petrece, pentru că până una alta lucrurile sunt extrem de nesatisfăcătoare. O să spuneți oamenilor când s-a votat în majoritate sau când uh, s-a încropit o înțelegere departe de ochii oamenilor și atunci când lucrezi la Comisia TRAN, îți dai seama că ai și mai mare răspundere de a vinde, între ghilimele, mai bine oamenilor realizărilor, uh, realizările din acest domeniu. Și mă întreb de ce Consiliul nu se întrunește așa în mod public și de ce nu spune oamenilor ce realizează. Mulțumesc, doamna Bilbao. Acum... Agradecer también a la presidencia croata. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar am fost la voturile din Comisia PES și nu am putut să ascult prima parte a discuțiilor aici. Eu aș avea o întrebare. Suntem cu toții de acord cu pactul ecologic, cu durabilitatea, cu digitalizarea, dar punem în constant că sunt probleme când vine vorba de statele membre și de Consiliu. Începând de la TNT, proiectele definitorii pentru um, ciclul trecut nu s-au adus uh, la final. Am avut și demisii în zonele de frontieră în domeniu. Și când vine vorba de transportul combinat, care trebuie să se dezvolte ca alternativă pentru a ne îndeplini obiectivele. Proiectul Galileo, cel de-al patrulea pachet feroviar, care încă nu a fost pus în aplicare de statele membre și nici pe baza activității din mandatul anterior. Deci eu vă întreb, cum vedeți dumneavoastră atitudinea Consiliului și ce credeți că se poate face cu Consiliul și cu statele membre pentru a se implica așa cum trebuie pentru a ne putea îndeplini obiectivele? Mi se pare, sincer, cu adevărat o dovadă de ipocrizie că vorbim tot timpul de durabilitate și Green Deal și de că mult ne interesează aceste aspecte și digitalizarea și proiectele cheie pentru a putea avansa pe aceste două linii strategice, ținând cont că aceste proiecte sunt paralizate tot timpul de statele membre. Trebuie să spunem lucrurile, să spunem lucrurilor pe nume. Ce sfaturi aveți? Cum am putea să avansăm? Sunt dispuși cei de la Consiliu să avansăm sau nu? Deoarece trebuie să vedem uh, și cât trebuie noi să să ne implicăm. Nu este deloc uh, nu este deloc o glumă, trebuie doar să vedem cum să ne facem autocritica cât mai clar. În ce privește turismul, tot este foarte clar, mai ales că se prevede că am putea avea o creștere chiar de 80% a turismului până în 2030, dar nu vom putea să facem față în Europa la această creștere dacă nu avem dacă nu avem toată infrastructura despre care am vorbit mai devreme. Ați spus că va avea loc reuniune în aprilie, în urma care se vor defini acțiuni specifice privind turismul durabil. Aș dori să știu care ar fi rolul regiunilor la acea conferință. Comitetul Regiunilor trimite solicitări uh, constante pentru a putea fi prezent, pentru a aborda la nivel politic rolul său local. În nordul Spaniei avem uh, o creștere importantă a turismului și un fenomen recent în ce turismul și am uh, încercat să ne concentrăm pe respectul pentru mediu și pentru comunitate în partea turiștilor și, în, în general, în domeniul turismului. Obiectivul nostru este durabilitatea socială, economică și de mediu când vine vorba de turism. Aș dori ca astfel de chestiuni să că au fost definite chiar la Organizația Mondială a Turismului, să fie luate în seamă mai mult și la nivel regional. Mulțumesc! Dominic Mulțumesc, domnule Bilbao. Îi dau uh, cuvântul lui Dominic Ricri și apoi doamna Italia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Ați spus că Prima dumneavoastră prioritate în acest mandat se referă la rețelele transeuropene, în special la modificarea TNT-urilor. Eu sunt raportor pentru ambele rapoarte în discuții. Sunt și coraportor la primul cu uh, domnul Marinescu și raportor principal la TNT și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că pentru a asigura o completare a pieței interne pentru a garanta Green Deal-ul și intermodalitatea și pentru a garanta creșterea și a reglementa anumite probleme de finanțare aceste rapoarte sunt de o importanță considerabilă și mă bucur să aud că sunt o prioritate pentru dumneavoastră. Vreau să fac o simplă remarcă și anume că poziția Consiliului este egală cu zero. Consiliul nu propune nimic și v-am spus acest lucru, v-am pus întrebarea prima dată când ne-am întâlnit. Uh, întrebarea dacă este de folos să lansăm un trialog pe o asemenea poziție a Consiliului. În cele din urmă, Parlamentul și colegii vor lansa un trialog în condiții extrem de dificile. Eu aș vrea să știu dacă sunteți de părere că există vreo șansă să se ajungă la un acord, pentru că mie mi se pare că pozițiile uh, sunt atât de divergente încât ne putem pune întrebarea asta. Uh, uh, acum, în medie, în Europa este nevoie de peste 8 ani pentru a duce la cap un proiect de investiții costurile legate de procedurile administrative cresc în medie între 50 și 75% și jumătate din proiecte nu văd lumina zile din cauza complexității administrative pe care nu vrem să o modificăm. Deci aici se vede clar care este importanța subiectului și marea noastră dezamăgire pentru că poziția Consiliului pare inacceptabilă. A doua întrebare, ați vorbit foarte mult despre transportul aerian Ehm, din păcate, din cauza Brexitului eh, și ieșirii Gibraltarului din perimetrul nostru de reflexie, nu vom eh, face anumite avanțe pe care le speram, dar nu am auzit eh, niciun cuvânt legat de un text, un text blocat de șapte ani și sunt raportor cel legat de sloturi și uh, reprezentanții meserilor cer să fie rediscutat imperativ dar se pare că această discuție nu va fi relansată. Și apoi o ultimă întrebare în ceea ce privește turismul, domnule ministru. Cum se poate ca un lucru care reprezintă, și ați reamintit acest lucru, aproape 10% din PIB, aproape 8% din locurile de muncă, care este menționat în tratate ca prerogativ a Europei să nu poată să primească un euro de la buget, pentru că ne putem gândi că industria, comerțul uh, se regăsesc în această situație. Gândiți-vă cum ar fi, cum ar fi situația. Care este, din punctul noastră, motivul orbirii Consiliului în această privință? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Riche. Îi dau cuvântul doamnei Thaler. Vă mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc invitația noștri pentru prezentări. Mă interesa foarte mult gândurile noastre privind rețeaua TNT. Conectarea continentului printr-un program de 1,5 triliarde este o sarcină imensă, dar cred că merită să luptăm pentru aceasta. Din nefericire, nu ne încadrăm în grafic momentan. Sunt foarte mulțumită să văd că v-ați concentrat foarte mult asupra acestui subiect și că doriți să finalizați dosarul TNT. În calitate de membre din Austria a Comisiei, aș fi foarte mulțumită să văd că TNT ar putea să rezolve problemele pe care le avem, mai ales în partea occidentală a Austriei. Întrebarea mea este, care sunt principalele obstacole în cadrul Consiliului când vine vorba de dosarul TNT. Și dacă ați putea să vă doriți să se rezolve ceva, la ce v-ați gândi? Mulțumesc, doamna Taller. Acum îi dau cuvântul domnului Iuli și domnului Adar. Bună ziua! Îmi cer scuze pentru întârziere. cer scuze stimaților uh, colegi de aici și vecinilor noștri din Ungaria. Am venit la Bruxelles special pentru a participa la această conferință. După masă, va trebui să particip la o reuniune la Madrid împreună cu secretarii de stat. Aș dori să vă rog să luați în considerare două lucruri. Poate că membrii care stau aici Uh, prezidiu, nu știu că odată la șase luni, când președințiile își pregătesc mandatul, întotdeauna este dificil să includem și turismul în program. Președinția croată lucrează de 2 ani pentru a se asigura că turismul se bucură de atenția necesară. Deci aceste șase luni vor fi perioada cea mai importantă. Și colegii care pot să încurajeze reprezentanții statelor lor membre la Bruxelles pot să ajute la o președinție de succes. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturi. Acum începește două chestiuni punctuale. Ați menționat acest lucru, dar nu este suficient să-l discutăm. Este vorba de linia bugetară pentru turismul durabil din cadrul um, financiar multianual. Președinția croată va avea nevoie de susținerea noastră, deoarece unele guverne nu vor sprijini această idee. Deci vom avea nevoie de tot sprijinul dumneavoastră în cadrul Consiliului. De asemenea, trebuie să convingem și Comisia Europeană, deoarece nici Comisia nu este pentru această propunere, doar Parlamentul o susține momentan. Vom avea negocieri cu secretarul de stat, deoarece în cadrul diferitelor reuniuni, cele informale și summitul din aprilie ne vor oferi ocazia să discutăm subiectul. Ați menționat și efortul de promovarea Uniunii Europene, un efort comun față de țările terțe. Aș putea să ne oferiți multe detalii. Cred că e foarte important să ne concentrăm și pe acest lucru și vă urez foarte mult succes. Mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul domnului Haider și pe aceea domnului Grunberg. Herrn Staatssekretäre, auch von mir. Mulțumesc, stimate președinte. Toate cele bune pentru această perioadă președinției. Am trei întrebări. Uh da, am fost uh, doar la primele trei sferturi de oră uh, ale discuțiilor de la altă comisie. Sper să nu uh, mă repet. Danemarca, pe Olanda și și Luxemburgul au vorbit despre această eurovinietă pentru uh, tiruri și se plănuiește ca aceasta să se extindă la nivelul întregii Uniunii Europene. De aceea vreau să vă întreb dacă Croația are de gând, dacă este interesul dumneavoastră în timpul președinției să includeți aici și vehicule mai ușoare, mașinile personale. Eu aș prefera să nu faceți acest lucru, dar poate ne puteți uh, explica ce aveți de gând. Uh, a doua întrebare legată de sponsorii noastră, Croația nu are o listă completă a sponsorilor pentru președinție, nu a fost publicată o asemenea listă, e în regulă, de altfel, dar în această fază ne puteți spune dacă unul sau mai mulți dintre acești sponsori au legătură cu Eurovinieta sau cu rețeaua de transport europeană? Și a treia întrebare, tot legată de rețelele europene, pentru viitorul Uniunii Europene, aceasta este o prioritate foarte importantă, mai ales uh, legarea între regiunile mărginașe și, de asemenea, legăturile transversale, lucru care ar avea un efect uh, important legat de diminuarea traficului și de șosele europene. Eu vin din partea superioară a Austriei, de aceea pentru mine este deosebit de important să vorbesc despre aceste legături, cum ar fi axa Pio Schober. Știu că uh, este o întrebare foarte detaliată detaliată, nu mă supăr dacă nu mi răspundeți pe loc. Vă rog să o luați așa, ca pe o sugestie, să vorbesc, să vorbiți, să luați în calcul și această paxă prin cioba. Dacă vedeți o posibilitate de a o include în programul noastră altfel, vă rog să priviți acesta ca pe un material de reflexie. Mulțumesc, domnule coleg și, coleg, și acum Doamna de Pane Grünberg are cuvântul și apoi doamna Armand. Herr Vorsitzende, Herr Oetchen, ähm, meine Herr... Domnule Holzen, domnule Oetcher, domnilor și domnilor, domnilor miniștri, sunt încântat äh, că ne prezentați programul nostru aici și am două întrebări să vă adresez. Prima sau prima sugestie, noi cei de la Verzi vrem să vă susținem în ceea ce privește drepturile pasagerilor, mai ales pentru uh, pasagerii din căile ferate, este un lucru care are un impact puternic asupra celor două subiecte pe care le-ați menționat. Pe de o parte, intermodalitatea, deci uh, schimbarea către calea ferată și de asemenea turismul durabil, pentru că doar dacă oamenii se simt cu adevărat luați în serios, vor observa de asemenea că Uniunea Europeană le protejează cu adevărat drepturile ca pasageri pe căile preferate și că îi ia în serios, uh, transmitând acest semnal pactului verde. Și Așa oamenii ar vedea că intențiile noastre sunt serioase și credem că Uniunea Europeană trebuie să-i sprijine pe oameni atunci când uh, nu merg bine trenurile, trebuie să existe tichete universale și de asemenea condiții bune pentru persoanele cu mobilitate redusă. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi și se referă și la turism, la o nouă formă a turismului pentru care ar fi important să se ia în calcul și luarea la bord a bicicletelor. Asta este prima întrebare legată de drepturile pasagerilor și vreau să vă întreb ce idee aveți uh, legat de acest arc pe care îl avem între peisajele sălbatice, care sunt foarte atrăgătoare în privința turismului, este vorba și de biodiversitate și pe de altă parte dorința de a dezvolta turismul și de a-i trimite pe oameni acolo. Există aici o contradicție și de pildă sunt anumite localități de coastă care sunt practic ă, distruse de turismul în masă sau în fine amenințate și sunt alte lucruri care abia se dezvoltă și ă, se dezvoltă și aici noi vedem noi modalități pentru turismul durabil și vrem să vă susținem pentru a ne asuma această responsabilitate și pentru a-i susține pe oamenii care doresc să creeze turismul acolo, dar trebuie pe de altă parte să protejăm aceste zone. Deci este responsabilitatea noastră comună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimată colegă. Îi dau cuvântul lui Clotilde Armand. Ultima pe listă. acest Green New Deal este o ambiție exagerată pentru că astăzi nu reușim să ne îndeplinim obiectivele deja existente. Voi uh, vă explica câteva blocaje care există deja în construcția infrastructurii TNT. Uh, în Germania și în Suedia au existat mari programe de investiții care au fost hotărâte la nivel național uh, în privința infrastructurilor feroviarele cele două au fost obligate să-și niveleze alocările bugetare de diferite probleme. În Germania nu există suficienți ingineri pentru a, putea planifica, pentru a putea planifica tot ce au prevăzut. Există chiar centre de ingineri delocalizate în România, ingineri ai Deutsche Bahn, pentru a putea lucra la aceste proiecte feroviare. Uh, Suedia este confruntată cu probleme similare. În Franța, în zona Parisului, există probleme legate de autorizații. Deci toate aceste mari proiecte au probleme în România și în Croația. Cunoașteți bine situația în ceea ce privește nivelul feroviar. În România nu reușim să construim aceste proiecte de infrastructură feroviară, nu reușim să absorbim banii în ultima perioadă există miliarde care au fost uh, lăsate pe masă. Deci, ținând seama de experiența noastră, de ce să nu susține partea puternică Europa? Americanii, când au făcut acest New Deal, au creat o entitate la nivel federal pentru punerea în aplicare. Este o ambiție, cum am spus, mare, exagerată și problemele vor fi legate de punerea în aplicare. Continuăm business uh, as usual. Credem că alocăm bugetul, hotărâm și lucrurile se fac de la sine. Nu, trebuie o susținere mai mare, deci insist din nou asupra lucrului menționat de domnul Riche privind acest raport, care se referea printre altele la facilitarea unui birou unic. Trebuie să luăm în serios probleme de punere în aplicare care nu există doar în Europa de Est, ci și în Europa Occidentală, din momentul în care vorbim despre programe de această dimensiune. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimată colegă. Îmi permite la sfârșit uh, să pun și o întrebare. Sunt raportor din umbră pentru uh, European Sky și de ani de zile suntem blocați. Nu reușim să avansăm. Pentru că problema este la Consiliu și, în principiu, lumea merge mai departe, dar, din păcate, Ehm, propunerile noastre legislative nu merg mai departe. Sper că veți reuși în timpul președinției croate să găsiți o cale pentru ca situația să se deblocheze la Consiliu. Și vreau să vă rog să luați și Parlamentul după dumneavoastră. Ne-am găsit o poziție, noi aici la Parlament suntem gata uh, Uh, și să dezvoltăm și proceduri foarte rapide, mai ales în ceea ce privește uh, spațiul unic uh, aerian european, pentru a face progrese rapide. Vorbim despre Green Deal și spune cât de important este să dezvoltăm și aici avem o problemă pe care o avem în fața noastră, pe masă, trebuie doar să ne apucăm de ea și avem rezultate concrete foarte, foarte rapide. De aceea Iată rugăciunea mea. Dați un impuls acestui lucru, asigurați-vă să există o nouă poziție a Consiliului și a Comisiei, astfel încât împreună să putem să lansăm un trialog și să producem rezultate în privința unui subiect, în privința care totul s-a discutat numai decât de făcut ceva. Mulțumesc. Vă dau posibilitatea să răspundeți la toate întrebările. Domnule Vilaver, sunteți primul. Mislim da ima više pitanja nego kolega iz turizma, pa ćemo onda krenuti sa ovim našim dijelom. Mulțumesc. Am primit mai multe întrebări decât colegul meu care se ocupă de turism, de aceea voi vorbi mai despre transport. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările, număr foarte mare pe care ni le-ați trimis. Mă bucur foarte mult că aveți multe întrebări. Este evident că lucrând împreună vom realiza foarte multe. Voi încerca să grupez întrebările dumneavoastră în uh, mai multe grupuri. Mai întâi am ținut o prezentare, după ce am răspuns la primul set de întrebări. Așa că acum voi încerca să fiu succint la obiect pentru a vă putea oferi o imagine cât mai clară a ceea ce dorim să reușim uh, să realizăm pe parcursul uh, președinției. Am avut multe întrebări privind uh, transportul aerian și cerul unic european. În ce privește drepturile pasagerilor din uh, traficul aerian, dorim să ajungem la o abordare generală. Iar lucrurile se vor termina acolo. În timpul președinției noastre nu ne-am propus 20 sau 30 de priorități. Am încercat să ne concentrăm pe ce ni s-a părut că ar fi fezabil. Unul dintre aceste lucruri este să mergem mai departe în domeniul transportului aerian, incluzând aici și drepturile pasagerilor din transportul aerian. În ce privește cerul unic european, acum lucrurile țin de comisie. Suntem în negocieri constante cu comisia și sperăm ca peste aproximativ o lună Comisia să poată veni cu o propunere nouă și să putem după aceea să angajăm un dialog cu statele membre. Cea de-a treia prioritate și anume acordurile cu Ucraina, Tunis, Tunisia și Armenia. Dorim să ajungem la o concluzie în această privință în următoarele șase luni. O să discut acest lucru la nivelul Comisiei Europene. Sperăm uh, să avem o propunere finală din partea Comisiei în curând. Acesta în legătură cu transportul aerian. Următorul set de întrebări se referă la a, uh, coridoarele TNT și la rețelele Smart TNT. pentru a ne axa nu doar pe noile state membre, nu doar pe Europa de Sud-Est și pe Balcani, ci pentru a ne concentra pe competitivitatea la nivel general la economiei europene, avem nevoie de conexiuni în domeniul transportului care să fie și durabile. În acest scop avem coridoarele principale TNT, dar și rețeaua extinsă. Ne-am luat angajamentul prin prioritățile alese să lucrăm la principalele coridoare tente și la rețeaua extinsă. De aceea organizăm un summit care va avea loc în mai la Șivinic. Vă invit pe toți să participați alături de toți cei din domeniu care ar fi interesați de ce se întâmplă. Vă invit să vă spuneți părerea cu ocazia summitului. Procesul nu este deloc simplu și ne așteptăm să îl finalizăm până în 2023. Dorim să avem o bază solidă pentru ca dezvoltarea ulterioară a rețelei principale Core Network să se bazeze pe această fundație solidă. În ce privește Smart TNT, ne așteptăm să avem uh, un acord privind uh, dimensiunea sau sfera de aplicare în curând. Știm foarte bine care este poziția Consiliului și care este poziția Parlamentului. Dar astfel de diferențe de opinie există și în legătură cu alte dosare și totuși se poate ajunge la un acord în acele cazuri. Deci cred că, cu sprijinul dumneavoastră, în final vom găsi o soluție, o soluție bună care să fie satisfăcătoare pentru toată lumea. Doamna Deli a întrebat în ce fel asigurăm legăturile din partea noilor state membre sau, de exemplu, în zona Balcanilor de Vest. Dorim să propunem un nou coridor Adriatic-Ionic. Am primit o întrebare din partea Austriei și avem deja un acord între Austria, Slovenia, Croația și Serbia privind realizarea unui noi, noi, nou coridor care să includă și Balcanii de vest și zona centrală, care ar lega Europa Centrală de estul Europei și ar uh, stimula dezvoltarea în regiunile respective. Am primit și întrebări privind pactul ecologic și impactul asupra mediului. Stabilirea de noi coridoare și Via Carpatia, care să conecteze întreaga Europa de Est, și lărgirea noilor coridoare sunt lucruri pe care ne vom concentra. Uniunea Europeană ar putea să oferă finanțare din partea fondurilor europene pentru aceste inițiative și pentru conectivitatea intermodală. Aceasta ar duce și la scăderea emisiilor de dioxid de carbon și în același timp ar ajuta la avea o economie mai eficientă și mai competitivă, inclusiv la nivel global. Primul rând este vorba de investiții um, destinate porturilor, în special cele de marfă și dezvoltarea căilor navigabile maritime. Vom continua să susținem aceste proiecte. De deci aceea avem experiență în acest domeniu. Domnul Flego a pus o întrebare El a deținut funcția de prefect într-un, uh, într-o regiune care are aceleași emisii de dioxid de carbon ca cele mm, din mai multe regiuni din Croația. În calitate de stat membru mai nou, Croația a pregătit uh, un plan de investiții de mai mult de un miliard de euro suntem pregătiți pentru următorul cadru financiar multianual, pentru care avem vedere să investim încă un miliard de dolari. În momentul de față nu ne mulțumește deloc nivelul de emisii de dioxid de carbon, dar după cum vedeți, investim foarte mult în diferite mijloace de transport. Dorim să contribuim la nivel european Am aderat la Uniunea Europeană destul de recent și eram conștienți de dificultățile care pot exista când vine vorba de accesarea fondurilor europene în unele cazuri. Am pus și întrebări privind uh, durabilitate mai bună, conectivitate mai bună și insule. Pregătim o declarație în care vom vorbi despre decarbonizare, despre mărirea investițiilor protecția mediului marin și unde ar trebui să investim mai mult, mai ales când vine vorba de poluarea mediului marin, în urma activității de transport maritim. În 2017 am semnat uh, un angajament în acest sens și dorim să continuăm în aceeași direcție. De asemenea, dorim să vedem că va fi noua propunere a aferentă pactului ecologic, deoarece credem că lucrurile vor merge în direcția aceasta. Am mai avut o întrebare legată de investiții în infrastructură. Cum am putea să conectăm noile șosele și noile căi ferate, dar să ținem cont și de așteptările din pactul ecologic. Trebuie să fim conștienți că toate investițiile investițiile provenind din fonduri europene sunt controlate foarte riguros de către Comisia Europeană. Astăzi nu se oferă niciodată permise de construcție pentru proiecte care afectează în mod negativ mediul înconjurător. De aceea se realizează studii privind impactul asupra mediului înconjurător. Suntem conștienți că procesul este dificil, dar susținem întru totul acest mod de a realiza lucrurile. Ce privește drepturile pasagerilor din transportul feroviar, voi repeta următorul lucru. Abordarea generală a fost adoptată în decembrie și foarte curând Vom începe discuțiile. Ne așteptăm să ajungem la un compromis comun și să finalizăm această parte a procesului foarte curent. Și acum, în ceea ce privește cum funcționează lucrurile la Consiliu, voi uh, adresa pe scurt această întrebare. Discutăm totdeauna despre activitatea Consiliului și responsabilitatea statelor membre. Responsabilitatea nu este doar a statului care are președinția Consiliului, ci a tuturor statelor membre. Și Comisia are parte de responsabilitate, dar și dumneavoastră, în calitate de membri aleși ai Parlamentului European, sunteți implicați în acest proces. Știu că sunteți activi în cadrul Parlamentului, dar trebuie să fiți activi și în statele membre. Doar împreună am putea să contribuim la o manieră mai transparentă de lucru pentru Consiliu și Comisie. Și vom um, reuși să apropiem um, instituțiile europene de cetățenii statelor membre din care provenim încă de la început, președinția croată este foarte deschisă față de cetățeni, față de public, față de media. Au avut loc mai multe conferințe în Croația, unde ne-am prezentat prioritățile. Și vom continua să oferim informații privind diferite privind evoluția proiectelor asupra care lucrăm. Suntem aici pentru a fi în slujba cetățenilor până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că am reușit să răspund și sper că am reușit să fiu la obiect, să ofer răspunsuri scurte și clare și dacă cineva dorește, putem continua discuțiile bilateral. Mulțumesc! Domnule Matuși, ce aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Sper că um, voi reuși să fiu ceva mai concis decât colegul meu, domnul Bilaver și voi încerca și eu să grupez întrebările, pentru că n-au existat anumite repetiții privind anumite subiecte. Dar aș dori să încep uh, prin a vă mulțumi pentru inițiativa dumneavoastră în ceea ce privește punerea în aplicare a unei noi linii bugetare de 300 de milioane de euro. În momentul de față, la Consiliu nu avem o aprobare pentru acest lucru, ceea ce nu înseamnă că toate căile sunt epuizate. Deci susținerea dumneavoastră pentru o mai bună poziție și o mai mare vizibilitate a turismului este un lucru care ne-a ajutat foarte mult. Pentru că ce încercăm noi să facem? După președinția noastră ne dorim să rămână urme care să permită crearea unei mai bune poziții pentru turism. Domnul Bilaver a vorbit despre acest lucru, eu nu voi reveni decât foarte pe scurt. Uh, Ehm, despre întâlnirea la vârf din mai de la Zagreb privind extinderea. Pentru noi este foarte important să menținem deschisă perspectiva pentru toate țările care nu sunt membre, pentru că nu este bine să avem acest tip de zonă oarbă, de gaură neagră în interiorul frontierelor Uniunii Europene. Țările din Balcanii de Vest, alte țări care aspiră să devină candidate și apoi membre. Sper ca negocierile cu Albania și cu Macedonia de Nord să se poată lansa rapid. Sper că întâlnirea la vârf de la Zagreb va putea confirma această perspectivă și bă, deci, anumite chestiuni abordate, fie că se vorbește despre transport sau despre alte aspecte, cred că vor putea fi abordate la rândul lor și rezolvate în cadrul acestor negocieri. În ceea ce privește decizia Consiliului de a finanța și de a susține în primul rând IMM-urile prin programul Single Market, piața unică, bun, toate mecanismele în acest scop nu sunt încă disponibile și aici aștept susținerea dumneavoastră, domnul Felego, și și de asemenea domnul Ișvan, prietenul meu cu care mă voi reîntâlni pe la Madrid, la întâlnirea ministrilor turismului, ne vor informa în privința acestei dezbateri și pe care vom informa, scuzați-mă, în privința acestei dezbateri foarte constructive. Le mulțumesc Ana Mândura și mulțumesc lui Iștvan ca recunoscut această necesitate de a pune turismul în centrul preocupărilor, de a-l face mult mai vizibil și sper că acest lucru să aducă răspunsul tuturor părților implicate. În ceea ce privește itinerarele conjuncte despre care vorbește vorbea domnul Flego și Istvan, uh, despre o mai bună interconexiune cu piețele distante, există deja state membre care au experiență, care au abordări similare. Dacă vorbim despre, despre piața chineză sau despre piața coreană, există o practică de călătorie grupată care le permite să viziteze în același timp mai multe state membre. Cred că aici avem spațiu de acțiune de, pentru a ne consolida acțiunea, pentru a prezenta Europa de manieră mai eficientă pe aceste piese îndepărtate. Da, am vorbit despre potențialul excepțional pentru creșterea turismului, cred că doamna Montero a vorbit despre acest lucru și uh, este incontestabil uh, ceea ce, ceea ce spune Organizația Mondială a Turismului, deci până în 2030 creșterea va fi foarte importantă și în acest sens întreaga Europa trebuie să fie pregătită să participe la această creștere. Bineînțeles, există destinații diferite și țări care uh, și au propriile discursuri în privința turismului, dar aici cheia soluției este diversificarea ofertei. Este vorba despre reorientarea unei părți a fluxurilor turistice către teritoriile ceva mai puțin dezvoltate, cum ar fi de pildă zonele rurale, pentru a putea crea noi locuri de muncă, dar și pentru a ușura un pic destinațiile unde sunt fluxuri prea mari și o prea mare povară. Deci o diversificare a ofertei care să permită oricând, să spunem, celor care vin să ne viziteze, care sunt destinațiile supraîncărcate și care sunt cele care nu sunt supraîncărcate pentru a ajuta să facă o alegere pertinentă și să descopere destinații noi. S-a pus întrebarea transparenț, legată de transparența deciziilor Consiliului. Este un lucru care ar trebui să atragă atenția Consiliului și cred că acest lucru va fi, se va și întâmpla datorită inițiativei de noastră pentru o mai mare transparență a deciziilor Consiliului după chipul transparenței complete care prevalează la Parlament și nu numai în ceea ce privește voturile. Pentru noi este esențial ca, într-un fel sau altul, transparența să fie sporită în lucrurile Consiliului, pentru că astfel este mai simplu să identificăm unde există îndoieli, unde există eventuale neînțelegeri la cele state membre și cum am putea să rezolvăm aceste lucruri într-o manieră mai eficientă, inclusiv dacă e nevoie într-o interacțiune și în dialog cu parlamentele naționale în cauză și cu uh, parlamentarii europene ai statelor membre în cauză. Pentru este foarte important și vreau să cred că uh, Consiliul uh, va asculta cu atenție inițiativa dumneavoastră în ceea ce privește domeniul feroviar, care este esențial și despre care s-a vorbit mult, în ceea ce privește, de pildă, calitatea transportului feroviar. Am impresia că poate cel mai mult nu contează atât crearea unor noi axe de cale ferată, cât îmbunătățirea calității și augmentarea vitezei de circulație pe tronsoanele deja existente. Și uh, Ați spus și domnul Flego, într-o manieră destul de elocvent, uh, pentru 2-300 de kilometri ai nevoie de 5, 10, 12 ore în anumite zone ale Europei. Evident, în Occidentul Europei acest uh, lucru este de neconceput cu viteze de peste 300 de km pe oră. Uh, dar în acest sens trebuie repuse la nivel uh, de infrastructurile feroviare și odată ce se va atinge un echilibru, va fi posibil să uh, se folosească piste de ciclism și de acolo să iei trenul, piste de ciclism care vor fi dezvoltate tot pentru a dezvolta zonele rurale, trebuie spus asta, și datorită căilor ferate să se ajungă în diferite regiuni. Știm că este un potențial considerabil această joncțiune a pistolelor de ciclism și uh, a uh, căilor ferate, dar înainte de toate trebuie să profităm de o potențialitate a feroviarului și să punem, uh, să actualizăm infrastructura acolo unde se poate. Este legat și de potențial turismului și de dezvoltarea de plină a acestui potențial turistic. Acum, bogățile naturale acestea stau la baza dezvoltării noastre turistice și uh, din acest motiv este esențial să protejăm toate aceste atracții și toate aceste bogății naturale și culturale. De asta depinde dezvoltarea turismului nostru și de aceea o abordare durabilă a turismului și de asemenea a fiecărui proiect este indispensabilă pentru a putea găsi cea mai bună soluție protejând patrimoniul nostru natural și cultural. Iată de ce această axă de dezvoltare a unui turism care ar trebui să fie durabil și să aducă în același timp beneficii și bunăstare populației, de asemenea să creeze noi locuri de muncă. Așadar, aceste lucruri sunt esențiale. Chiar cei care nu vor fi neapărat angajați în domeniul turismului, dar care vor să trăiască în continuare în acele regiuni, trebuie și acestora să li se permită acest lucru, așa cum le vom permite cetățenilor noștri să ajungă în aceste regiuni turistice în mod rezonabil, așa cum se întâmplă în alte lucruri din Uniunea Europeană. Sper că toate aceste lucruri să poată contribui la concluziile pe care prevedem să le adoptăm în mai. S-a vorbit și despre regiuni și despre nivelul subregional. Vreau să vă informez că în martie vom organiza o reuniune dedicată durabilității turismului, la care vor fi prezenți inclusiv reprezentanți regionali, reprezentanți care vor putea dezbate legătură cu regiunea Dunăreană, care va fi miezul atenției noastre, dar și uh, despre celelalte macro-regiuni și deci legare uh, dezvoltarea turistică în aceste teritorii. Vă mulțumesc uh, încă o dată pentru propuneri și pentru întrebări întrebările constructive. Susținerea Comisiei noastre parlamentare este esențială pentru noi, pentru turismul și pentru desfășurarea în continuare a activităților noastre, începând cu ziua de mâine la Madrid, când uh, vom transmite poziția dumneavoastră și dorințele dumneavoastră de a vedea turismul mult mai bine reprezentat, uh, fie că vorbim despre um, SFP, cât uh, și la nivel general, pentru că turismul are o legătură orizontală cu nenumărate domenii și practic este legat de tot. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru susținere, mulțumesc pentru susținerea curată președinției curate în ducerea la capăt obiectivelor noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule Matușici și domnule Bilaver. După cum vedeți, această comisie are multe cunoștințe și multe experiențe și această comisie este dispusă să contribuie la succesul președinției croate Vă invit să vă folosiți de această experiență și de aceste cunoștințe, pentru că în cele din urmă succesul nostru este și succesul nostru. De aceea mulțumesc foarte mult pentru această discuție aprofundată și constructivă astăzi aici, la Bruxelles. Stimați colegi, noi vom continua la ora două și jumătate cu un schimb de puncte de vedere cu uh, coordonatorii Coridorului European RTT și uh, sesiunea este încheiată și apoi doamna Deli va reveni aici în locul meu. Mulțumesc!